Witam Państwa z małym opóźnieniem. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Cu o mică întârziere vom începe reuniunea noastră de astăzi. Aș dori să-mi cer scuze pentru această întârziere. Au fost mai multe motive pentru această întârziere, însă cu toate acestea aș dori să vă urez bun venit tuturor și pentru început aș dori să vă informez că nu va fi alături de noi domnul Dejan Jidan, ministrul sloven pentru agricultură, păduri și alimentație. El nu a putut să vină la reuniunea noastră de astăzi. Alături de noi se află însă secretarul de stat, Tanie Strnicea. Aș dori să îi uh, urăm bun venit Vom asculta prezentarea dumneavoastră în cele ce urmează. De asemenea, aș dori să vă mulțumesc pentru inițiativa dumneavoastră de a aborda acest subiect foarte important pentru agricultură. Am discutat acest subiect de multe ori la Comisia pentru Agricultură ține minte munca depusă de către doamna Luling pe această temă. Sunt foarte bucuros că ați hotărât să abordați acest subiect și să faceți atât de vizibil. s-a bucurat de o foarte mare atenție din partea presei. Vă mulțumesc încă o dată pentru această inițiativă și aș dori să vă felicit pentru ideea de a o aborda. Sunt sigur că sunteți conștient de faptul că noi acordăm foarte multă importanță apiculturii. Ea se află la baza unei agriculturi uh, sănătoase. Acest subiect este dezbătut și în contextul unor descoperiri științifice. De asemenea, această temă se bucură de sprijin din partea fondurilor europene. Vom începe cu prezentarea domnului secretar de stat Sloveniei. Și apoi îi vom da cuvântul reprezentantului Asociației Slovene apicultorilor, domnul Noci. El ne va vorbi despre problemele cu care se confruntă apicultorii sloveni, iar apoi vom avea o prezentare din partea domnului Thierry Dufresne, directorul Observatorului francez pentru apidologie, care are un proiect inovativ în Franța. Acesta merită promovat, el merită discutat. Deci, în încheiere vom uh, asculta și uh, o prezentare a doamnei Noa Simondosa, care este o reprezentantă a asociației BeLife, care ne va vorbi despre relația dintre albine și mediul înconjurător. Aș dori să vă aduc aminte de faptul că ar trebui să încheiem această parte a dezbaterilor la ora 11. Avem o mică întârziere, așadar sper că vom fi disciplinați deoarece la ora 11 va începe reuniunea alături de Comisia Envy cu tema clonarea. Strănișa, aveți cuvântul. Bine ați venit încă o dată. Ne bucurăm că sunteți alături de noi pe această temă. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat cuvântul, domnule președinte, domnule Sikierski. Stimați deputați, Doamnelor și domnilor, pentru început aș dori să îmi cer scuze în numele domnului Jidan, ministrul nostru pentru agricultură, păduri și alimentație. El nu poate să vină la această reuniune datorită unor altor însărcinări pe care le are în calitate de vicepreședinte al guvernului Sloveniei. El consideră că apicultura este extrem de importantă. Este o mare onoare pentru mine să pot vorbi despre această temă astăzi la Comisia Agri. Pentru noi este foarte important să lucrăm, să cooperăm ca să asigurăm supraviețuirea albinelor în Slovenia, în Uniunea Europeană și în lume. Aș dori să vă vorbesc despre cât de importante sunt albinele pentru producția alimentară, pentru societate și pentru natură. Apicultura tradițională slovenă împreună cu albina gri din Carniola, specia locală, sunt inextricabil legate de identitatea noastră națională. Toate fac parte din patrimoniul nostru cultural și natural. Slovenia este o țară foarte diversă. Se bucură de foarte multă biodiversitate. 38% din serviciile noastre sunt vizate de proiectul Natura 2000. Teritoriile noastre sunt foarte împădurite, iar condițiile pentru agricultură așadar sunt vitrege. Așadar, modelul prevalent de agricultură este agricultura la nivel de familie, cu loturi agricole mici și împrăștiate protejarea resurselor naturale este o temă care în Slovenia este foarte prețuită și este o temă prioritară pentru asigurarea competitivității noastre și pentru asigurarea necesităților noastre alimentare. A găsi un echilibru între aspectul economic, aspectul social și aspectul de mediu este de asemenea o temă importantă și des dezbătută în Slovenia. Politica agricolă comună, de asemenea, consideră că acest echilibru este extrem de important, este motorul pentru dezvoltarea agriculturii. Doamnelor și domnilor, apicultura este un element foarte important din agricultură. Albinele joacă un rol de polenizator și, de asemenea, prezența lor indică sănătatea mediului înconjurător. Presiunile antropice asupra mediului înconjurător pot fi foarte negative pentru albine. Albinele pot chiar să moară. În Slovenia știm cât de importantă este apicultura. Am introdus uh, pași foarte importanți, sistemici, în așa fel încât apicultura să fie o parte integrantă din, din strategia noastră pentru agricultură. Noi sprijinim albinele prin diverse metode. Avem organizarea pieței comune a Uniunii Europene și, de asemenea, avem și bugetul național ca instrumente. De exemplu, noi finanțăm o unitate de consultanță publică cu privire la apicultură. De asemenea, finanțăm diverse programe de reproducere în sectorul albinăritului. De asemenea, suntem conștienți de efectele negative ale elementelor fitosanitare în natură. De aceea am introdus o interdicție asupra produselor neonicotinoide în 2011. Aceasta se aplică pentru porumb și pentru câteva alte culturi. Slovenia are diverse proiecte inovatoare în apicultură Turismul joacă un rol aici, precum și apiterapia. Acestea, aceste domenii creează și locuri de muncă la țară. Parlamentul European a discutat îndelung despre albine și despre apicultură. În mod clar, este o temă importantă și noi suntem conștienți de acest lucru. Parlamentul a adoptat rezoluția din 2010 cu privire la apicultură, de asemenea a adoptat un raport cu privire la sănătatea albinelor de miere și de asemenea cu privire la provocările apicul, sectorului apicol în 2011. Rezoluția Parlamentului European sublinează rolul strategic al uh, albinelor în societatea noastră. Apicultura este o activitate ecologică asigură biodiversitatea, menține echilibrul, echilibrul natural și, de asemenea, menține plantele în viață. Sperăm că vom lua pași uh, în plus pentru a sprijini albinele. Slovenia încearcă să lucreze în acest sens pentru a consolida apărarea albinelor, protejarea albinelor în Uniunea europeană. Un element important este diseminarea de informații, mai ales în rândul tinerilor. Avem un exemplu de bune practici în Slovenia despre care aș dori să vorbesc. Aș dori să vorbesc despre așa numitul mic dejun cu miere. Am introdus acest proiect în grădinițe și în școlile primare în 2006. A fost o idee a Asociației Apicultorilor din Slovenia. Cu ajutorul ministerului nostru, cu ajutorul guvernului, adunării naționale și a, al altor instituții și organizații publice și private, am dus la bun sfârșit acest proiect deja de mai multă vreme. De asemenea, am hotărât să introducem această inițiativă să prezentăm această inițiativă și la Consiliul pentru Agricultură și Pescuit în 2014. Comisarul de atunci era, a fost foarte bucuros să audă despre această inițiativă. Sunt foarte mulțumită să observ faptul că anumite țări au adoptat ideea noastră în 2014 și au introdus proiecte similare în uh, acele în sistemele lor educaționale. Ungaria, de exemplu, a introdus acest proiect în 67 de școli primare. Acum câteva zile, ei au organizat al doilea eveniment mic dejun cu miere. De asemenea, sunt bucuroasă că dumneavoastră, domnilor de- și doamnelor deputați, ați putut avea acest uh, mic dejun cu miere azi dimineață. Acest eveniment nu constă doar într-o masă, pe într-o săptămână, dintr-un an. Nu, este vorba de a avea un stil de viață sănătos. Este vorba de a proteja mediul înconjurător, de a proteja albinele, de a sprijini producătorii locali. Este vorba de a conecta diversele părți interesate și de a conecta susținătorii agriculturii, alimentației sănătoase, educației și sănătății. Slovenia crede că prin cooperarea internațională noi putem să facem pași importanți înainte. De aceea, guvernul nostru a hotărât să prezinte o propunere la ONU în vederea introducerii unei zile internaționale a albinelor de miere, care ar urma să fie sărbătorită pe 20 mai. Aceasta este ziua pionierului apiculturii moderne, domnul Anton Ianie. De asemenea, este momentul în care natura se trezește la viață în timpul primăverii. Este vorba de creșterea nivelului de cunoaștere, de diseminarea informațiilor, deoarece apicultura este foarte importantă pentru a obține alimente sănătoase. Stimați deputați, agricultura și dezvoltarea rurală sunt factori esențiali în asigurarea sănătății populației și asigurarea sănătății alimentelor. Mâncarea este un produs al naturii. Acest produs al naturii depinde de una dintre cele mai mici ființe în viață, albinele. Eu cred că propunerea de la ONU depășește granițele Uniunii Europene și sper că cu ajutorul dumneavoastră vom putea să consolidăm cooperarea internațională în domeniul apiculturii, în domeniul protecției mediului și în domeniul eradicării foametei la nivel mondial. Sunt foarte recunoscătoare pentru oportunitatea de a vă vorbi și aș dori să vă Mulțumesc și în, num- în numele domnului, prim-ministru, eh, domnului ministru Jidan. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult, doamna ministru. Și acum dau cuvântul domnului Noț. Doamnelor și domnilor, stimați eurodeputați, în numele Asociației Slovene a Apicultorilor. Aș dori să vă mulțumesc pentru această ocazie pe care am oferit de a vă prezenta două inițiative deosebit de importante. Este vorba de două inițiative, nu doar relevante pentru Slovenia, dar și pe plan european și pe plan global. Apicultorii sloveni consideră că aceste două inițiative au potențialul de a deveni uh, fenomene globale, pentru că știm cu toții ce înseamnă cât de importante sunt albinele pentru păstrarea uh, planetei noastre. Există 10.000 uh, de apicultori în uh, Slovenia, la 1000 de locuitori, 4 apicultori, ceea ce înseamnă că suntem printre țările cu densitatea cea mai mare de apicultori din lume. Albina, originară din Slovenia, Apis carniola, este cea uh, pe care o, o grijim în Slovenia. Este un lucru de care suntem mândri. Suntem mândri, de asemenea, de calitatea mierii din uh, Slovenia care se bucură de statutul unei uh, denumiri protejate în uh, Uniunea Europeană. Deci, Miera din Slovenia se bucură de o mare vizibilitate în, în uh, Europa. A fost menționat domnul Antonian, un pionier al apiculturii, și uh, ne bucură inițiativele pe care le avem acum. Apic- apicultorii sloveni au uh, dezvoltat și un adevărat turism apicol în cadrul Apimondia. Noi uh, conducem unitatea care se ocupă de turismul uh, apicol, lucru care are un, are un impact pozitiv asupra economiei noastre. Și aș dori să vă uh, Uh, prezint pe scurt uh, cele două inițiative, Micul dejun cu miere și Ziua Internațională a Albinelor. În Slovenia am introdus uh, acest mic dejun cu miere în grădinițe și în școli și aș dori să vă prezint rezultatele acestui program. Opinia publică în general înțelege importanța apiculturii și importanța albinelor. Știm cu toții cât de importante sunt albinele pentru mediul înconjurător. Dacă ar dispărea albinele, sănătatea noastră, viața noastră ar avea de suferit și trebuie să uh, insistăm întotdeauna pe marginea importanței albini, albinelor. Și trebuie să începem să facem acest lucru de la copii prin uh, mass media. tinerii, în urma acțiunilor noastre, sunt mai interesați de apicultură. Organizăm cursuri de apicultură în uh, școlile uh, primare, o premisă fără de care nu vom reuși să atragem uh, generațiile viitoare înspre apicultură. Este foarte important că acest uh, program să fie introdus și a fost introdus și în alte sectoare agricole. Am prezentat opiniei publice cât de important este un mic dejun sănătos. Avem nevoie în fiecare zi de de un mic dejun uh, sănătos, uh, nu ar trebui să sărim peste micul dejun în uh, dieta pe care o avem. Drept urmare, noi sperăm că Uniunea Europeană va prelua această idee în beneficiul tuturor europenilor. În primul rând, datorită faptului că noi suntem convinși că dacă urmăm o dietă uh, sănătoasă bazată pe produse locale. Nu este sănătos doar pentru noi, dar și pentru uh, mediul înconjurător. Pe de altă parte, ziua de 20 mai va fi ziua mondială a albinelor. Ne dorim să organizăm o asemenea uh, zi mondială a albinelor, data de 20 mai, pentru că 30% din din plantele uh, de pe glob depind de polenizarea efectuată de albină. Acest lucru înseamnă că trebuie să garantăm sănătatea albinelor și, în plus, albinele sunt deosebit de importante pentru a păstra biodiversitatea, pentru a avea în continuare câmpuri înflorite și uh, peisaje înverzite, verzi. Fără albine, aceste lucruri nu ar fi posi- uh, posibile. În concluzie, ziua de astăzi este una foarte importantă pentru apicultorii sloveni, dar și pentru cei europeni, pentru că aceste două inițiative au o însemnătate uh, globală, sunt importante și pentru cetățenii europeni. Dacă vom uh, păstra această specie de albină uh, din, din uh, Slovenia. Um, acest lucru va fi în beneficiul uh, tuturor europenii, europenilor și depinde de noi să asigurăm supraviețuirea albinelor, care ne va garanta și nouă supraviețuirea. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Înainte de a trece la, la dezbaterea noastră, avem un videoclip de 3 minute, deci dacă toate lucrurile merg bine din punct de vedere tehnic, vă rog să uh, dați drumul acestei prezentări. slavă de Duh, prăjit și în vârstă, rog său, dar cred că nașii, fizicul fizic plăbire au mesul meu vede, dar se duc din mednarul noului diavol. Medje kako in knjiga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 dziękujemy. Przechodzimy do... Mulțumesc foarte mult. Și acum vom trece la dezbaterea documentul domnului Bocovici. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Mă bucură faptul că pot spune bun venit reprezentant, uh, reprezentantul apicultorilor din uh, Slovenia, și domnului Noci, președintele Asociației Apicultorilor din uh, Slovenia. Aș dori să spun bun venit și secretarului de stat. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc și coordonatorilor datorită cărora putem discuta astăzi despre apicultura în Slovenia și în Europa. După cum am auzit, albinele um, polenizează plantele și produc uh, miere. Prin activitățile lor ne ajută să păstrăm biodiversitatea și reprezintă un indicator al uh, stării naturii. Eu sunt un uh, producător de mere. Și uh, în uh, livezile mele aduc uh, 10 uh, stupi de albine, fără de care nu aș reuși să produc atât de multe mere. Există foarte mulți uh, apicultori care fac parte din Asociația Națională a Apicultorilor din uh, Slovenia. Există și un comitet um, de consiliere în chestiuni agricole și aceste două asociații contribuie la promovarea importanței albinelor în uh, domeniul agricol și în general în Slovenia. Am auzit despre acest proiect al micului dejun uh, cu miere, care a contribuit la înțelegerea importanței unui mic dejun sănătos și a albinelor pentru păstrarea ecosistemelor. În același timp, oamenii înțeleg tot mai mult cât de importante sunt alimentele produse um, local. Noi ne dorim ca acest proiect să devină unul european. Apicultorii noștri au reușit să spună cât de importantă este uh, durabilitatea obținerii alimentelor. Cetățenii uh, sloveni înțeleg tot mai bine cât de importantă este o agricultură durabilă. Folosirea substanțelor pesticide afectează, dăunează sănătății albinelor, lucru înțeles tot mai mult de opinia publică. Unul din pionierii apicult- apiculturii slovene este domnul Anton Iancea și eu sunt cu totul de acord cu propunerea Asociației Apicultorilor Sloveni, propunerea care a fost uh, adoptată de Uh, Republica Slovenia, astfel încât uh, ziua de 20 mai, ziua nașterii domnului Anton Iancea, să devină ziua internațională a albinelor. Și aș dori, doamnelor și domnilor, să vă cer să sprijiniți și dumneavoastră această propunere. Cred că albinele merită să aibă o zi dedicată lor. Și vă mulțumesc pentru că putem discuta despre acest lucru aici la Parlamentul European. Vă mulțumesc. Domnul Peterle. Domnule președinte, dragi colegi, mă bucură faptul că asistăm la o invazie a apicultorilor sloveni în Parlamentul European. Și eu am fost uh, apicultor în uh, ultimii 40 de ani. În continuare mai am câțiva stup și mi-aduc aminte cât de romantic uh, fusese când am uh, început această activitate. Um, am pierdut câteva familii de albine în urma unor boli, dar astăzi tema discuției noastre este alta. Discutăm despre dispariția albinelor Uh, motiv pentru care cred că va trebui să încheiem o alianță strategică cu apicultorii și cu albina. Aici, la Parlamentul European și la Comisia Europeană, nu începem uh, de la zero. Este, pentru mine acest mandat este al treilea în Parlamentul European și îmi aduc aminte de rezoluțiile pe care le-am adoptat deja și mi-aduc aminte de matca noastră, doamna Luling, care s-a ocupat de această temă împreună cu alți uh, eurodeputați care au uh, semnat petiția care cerea interzicerea uh, neonicotinoidelor. După cum a spus uh, doamna secretar de stat, Slovenia a fost una din primele țări care a introdus această interdicție acestor uh, substanțe. Însă este vorba de o interdicție temporară care va, uh, se va termina la sfârșitul acestui an. Știm uh, cum dăunează, cât de tare dăunează unele substanțe fitosanitare, în mod special pesticidele albinelor și dacă înțelegem, dacă vedem că într-o țară anumite substanțe sunt dăunătoare albinelor, atunci nu este logic ca substanțele respective să uh, fie folosite în continuare în alte țări. Astăzi nu discutăm doar despre albina și despre apicultori, ci cred că trebuie să discutăm chestiunile care țin de mediul înconjurător. Pentru că Trebuie să înțelegem ce anume a determinat uh, slăbirea rezistenței albinelor. În calitate de fost apicultor și în calitate de uh, pacient care a reușit să supraviețuiască cancerului, aș dori să vă cer să ne îngrijim cât mai bine de albine să dezvoltăm o atitudine politică care să ne permită ca împreună cu alte instituții europene să adoptăm politicile necesare. Un singur apicultor nu va putea niciodată să rezolve uh, aceste probleme. Apicultorii trebuie să fie sprijiniți și mă bucură faptul să văd că apicultorii din Slovenia ne demonstrează că putem schimba mentalitățile că acțiunile noastre sunt uh, importante. Iar faptul că din momentul în care am demarat proiectul micului dejun cu miere, a crescut uh, num numărul apicultorilor tineri, mă bucură foarte mult. Și în concluzie, discutăm foarte mult despre alimente sănătoase alimentele sigure pot fi, uh, pot fi și uh, alimente sănătoase și eu sper că apicultorii vor găsi în Parlamentul European un aliat de nădejde. Consumatorii din Slovenia și uh, consumatorii din Europa ar trebui să știe ce cumpără în momentul în care cumpără miere, să știe dacă mierea respect, respectivă există urme de pesticide sau de organisme modificate genetic. Din acest punct de vedere, uh, ne aflăm însă doar la jumătatea drumului. Trebuie să acordăm în continuare atenția necesară albinelor și uh, apicultorilor, pentru că doar așa uh, vom reuși să garantăm siguranța alimentelor în Europa. Eu sunt șeful uh, grupului din Parlamentul European pentru combaterea cancerului și știu cât de importantă este uh, mierea și din acest punct de vedere. Aș dori să mulțumesc, domnule președinte, pentru atenția dumneavoastră, aș dori să mulțumesc apicultorilor și guvernului uh, sloven pentru sprijinul lor și pentru activitatea de diseminare a informațiilor privind importanța albinelor Cred că a venit momentul să avem un, nu doar un proiect uh, european uh, cu un mic dejun cum iară, dar și o zi internațională a albinelor. Această idee mi se pare una excelentă care poate contribui la o mai bună înțelegere a rolului jucat de albină pentru mediul înconjurător și pentru uh, oameni. Vă mulțumesc, domnule președinte. De obicei sunt mai succint, însă astăzi am considerat că este important să spun mai multe lucruri. Mă bucură acest lucru, spune domnul președinte. Dori să vă felicit pentru că sunteți, ați fost un apicultor, sunteți un uh, exemplu excelent pentru noi. Domnul Rode, domnul Ropest are cuvântul. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, manau, kad labai svarbi ir įdomi tema ir labai dėkoju kolegam, kurie. Bună ziua, vă mulțumesc și mulțumesc și colegilor care au organizat dezbaterea cu privire la acest subiect. Experiența colegilor din Slovenia este foarte importantă în acest domeniu și de asemenea foarte interesantă. Aș vrea să vorbesc și despre alt subiect mai exact despre organismele modificate genetic. Aș vrea să știu dacă aveți experiență și dacă ați putea să ne vorbiți despre impactul OMG-urilor asupra albinelor. Am înțeles că Comisia Agricolă din Parlamentul Lituanian a interzis cultivarea OMG-urilor și Sper că vom putea evita problema acestui gen de culturi și impactul lor asupra albinelor. 25 de ani am lucrat într-o colectivitate locală și pe teritoriul acesteia am creat un parc național, unul dintre cele mai mare, mari de la noi și acolo am uh, utilizat foarte mult apicultura. Am avut ocazia de vizita multe țări europene și nu am văzut niciunde muzee de apicultură cum există la noi. La noi. Deci, practic, cei care vin la noi um, în Parcul Național și există foarte mulți turiști, 30-40 de mii pe an, vizitează acest parc național. La sfârșitul anului școlar, în iunie, vin autobuze cu copii care vizitează Muzeul Apiculturii. Acest muzeu prezintă foarte bine istoria apiculturii în Lituania începe din antichitate, când nu existau stupi tradiționali, din vremea în care albinele erau încă niște organisme sălbatice, plus apoi uh, îmblânzirea albinelor și domesticilor lor. Elevii au ocazia de vedea toate aceste lucruri datorită acestui muzeu. Organizăm de asemenea um, sărbători apicole. Acestea se organizează începând cu 15 august. Este vorba despre un festival foarte mare și la el participă sute sau chiar mii de persoane. Există oameni care vin și dacă doriți să veniți, puteți să veniți în um, Lituania. Și dacă 20 mai devine ziua internațională, e foarte interesant. Mulțumesc! Mulțumesc! Haideți să um, fim destul de conciși, uh, pentru că urmează următorul punct de pe agenda să vedem dacă există și niște întrebări. După a doua parte a prezentărilor, cred că vom avea și niște întrebări pe care puteți să le adresați atunci. Vă rog așadar să nu uitați că mai există un punct pe ordinea de zi. Domnul Housewit. Domnul Housling, fiți concis, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru că ați introdus pe ordinea de zi acest subiect. În întreaga Europa avem aceeași problemă în domeniul apicol, mai exact că există prea puțini tineri care se implică în um, grădinărit, în, în apicultură. Acest lucru înseamnă că ei sunt, destui din, eh, că ei sunt din ce în ce mai puțini, dar mă, bucur faptul, mă bucură faptul că colegii din grupurile mai mari sprijină acest subiect și faptul că există alte dezbateri și în alte domenii nu le face situația ușoară, evident. De exemplu, am avut recent o dezbatere cu privire la neonicodinoide și am reușit din fericire să le scoatem de pe piață. Însă iată că se fac din nou presiuni ca neonicotinoidele să fie permise din nou. Există și noi studii științifice care arată clar că neonicotinoidele au o influență foarte mare asupra populațiilor de albine, așadar dacă există uh, aici oameni care sprijină uh, apicultorii și albinele, atunci trebuie să ne asigurăm și că uh, Uh, povara creată de pesticide este redusă uh, și trebuie să nu renunțăm la interdicția neonicotinoidelor. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc uh, așa cum doamna Patio. Vă mulțumesc! Aș vrea să urez bun venit reprezentanților Sloveniei apicultorilor. și aș vrea să le mulțumesc pentru inițiativa de a proclama, de a declara ziua de 20 de mai, Ziua Internațională a Albinelor. Mi se pare o inițiativă foarte importantă, deoarece ne atrage atenția asupra unui aspect important al producției agricole. În primul rând, aș vrea să mulțumesc apicultorilor sloveni, dar și apicultorilor europeni, deoarece pentru a lucra ca apicultor trebuie să fie extrem de motivat. Oamenii nu se apucă de această activitate pentru ca să facă profit, ci pentru că sunt ferm convinși că trebuie să contribuie la conservarea biodiversității. Așadar, aș vrea să le mulțumesc tuturor. Evident că se lovesc de foarte multe provocări și s-a vorbit despre aceste provocări și aici. Nici Croația nu reprezintă o excepție din acest punct de vedere, însă mă bucur că numărul de apicultori uh, din Croația este în creștere în fiecare an și aceasta este o reușită foarte mare. În 2014 erau înregistrați 12.500 de apicultori. Din ce în ce mai mulți tineri recunosc apicultura ca un sector important al agriculturii și acest lucru nu face decât să sprijine ceea ce vreau să zic și anume că din ce în ce mai multe persoane se apucă de apicultură pentru că înțeleg importanța acesteia în conservarea producției agricole tradiționale, dar și a lanțului alimentar și a biodiversității. Așadar, mă bucur foarte mult că inițiativa mea de a declara regiunea Adriatică ca uh, regiune uh, liberă de OMG-uri și pesticide a fost atât de sprijinită, pentru că noi vrem ca uh, agricultura și turismul tradiționale să fie sprijinite în această regiune. Aceste inițiative nu ar trebui însă să fie limitate la, numai la anumite state membre, de exemplu Croația sau Slovenia. Asta pentru că albinele și vântul nu cunosc granițe și polenul se transferă pe distanțe mari. Mă bucură foarte mult sprijinul primit pentru inițiativa mea de la Comisia Europeană și Comisia Europeană a arătat prin acesta că cetățenii europeni nu doresc OMG-uri. Deputații, eurodeputații italieni, maghiari, croați și uh, austrieci au sprijinit această inițiativă și a, ea reprezintă un punct de pornire foarte bun pentru alte țări din Europa și din lume care doresc să se distingă ca o insulă verde care își cunoaște potențialul și dorește să conserve tot ce are bun și tot ce respectă natura. Vă mulțumesc pentru sprijin și dați-mi voie să mă exprim din nou sprijinul pentru Ziua Internațională al Binelor. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Sprijinim cu toții inițiativa dumneavoastră, o considerăm importantă pentru mediu și pentru agricultură. Domnul Docu. Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș vrea să mulțumesc uh, inițiatorilor Sloveniei acestei acțiuni, pentru că cred că această um, problema menținerii populațiilor de albine din Europa e foarte importantă. Nu cred că este importantă din punct de vedere al profitului scos din miere, pentru că oricum avem o piață foarte bună și nu sunt de acord cu ce spune colegul Hoisling, uh, Um, că, și anume că scade numărul apicultorilor în regiunea mea. Există din ce în ce mai mulți și mai ales mai mulți tineri care vor să se apuce de apicultură. Depinde foarte mult de felul în care regiunea sau statul încearcă să atragă tinerii în acest domeniu. În ceea ce privește OMG-urile, din punctul meu de vedere, trebuie să ne concentrăm ca să ne Uh, um, dăm seama exact care este situația asta, pentru că noi nu avem nicio problemă la noi, um, um, pentru că noi nu avem OMG-uri și totuși albinele, albinelor nu le merge bine și ele au probleme. Nici noi nu avem pesticide, Există, nu avem neonicotinoide, dar avem alte pesticide. Avem, uh, de exemplu, um, foarte multe livezi și simțim faptul că a scăzut populația albinelor. În regiunea mea, de exemplu, țăranii au trebuit să uh, treacă la utilizarea pesticidelor numai noaptea pentru că uh, atunci, astfel ziua când albinele ies, pesticidele vor fi deja uscate pe plante. Și astfel albinele sunt mai puțin afectate. Să vorbim însă și despre patologiile albinelor. Cred că asta este cea mai mare uh, problemă. Este vorba despre noi paraziți, noi dăunători care le atacă și, uh, în ciuda co colaborării din Uniunea Europeană, nu reșim uh, să asigurăm o acceptare a unor produse medicamentoase în toată Uniunea Europeană. Deci, practic, există um, patologii care nu pot fi combătute în anumite state membre pentru că uh, anumite produse medicamentoase pentru albine nu sunt uh, aprobate pentru al, uh, statul respectiv practic problema este aici numai birocrația și cred că nu ar fi deloc rău ca un produs aprobat în Germania să poată fi folosit și în Italia sau Austria, de exemplu. Deci cred că ar trebui să fim un pic mai flexibili pentru că uneori uh, aprobarea, este prea, aprobarea acestor produse este prea scumpă la nivel european sau la nivelul statelor membre și atunci apicultorii nu mai au posibilitatea de a și trata albinele și populațiile acestor rascad. Este o problemă centrală și trebuie să fim realiști. Mulțumesc. Într-adevăr, este adevărat că asta poate duce la mortabilitatea albinelor. Domnul Glazos și apoi domnul ministru. Mulțumesc foarte mult! Aș vrea să-mi repet propunerea. Aș vrea să invit pe toată lumea în Grecia și mai ales în regiunea mea, în Ciclade, pentru ca să vă arăt când veniți cum trăiesc albinele. Nu vreau să vă arăt doar stupii, și vreau să vă arăt și cum lucrează albina și cum uh, trăiește în mediul înconjurător. Cred că s-ar putea organiza uh, o situație astfel încât uh, sănătatea uh, și coloniile albinelor să fie sprijinite. Uh, și fără să încerc să mă laud singur, cred că pot să spun că dacă veți veni și veți vedea cum arată situația în Ciclade și faptul că există o legătură între uh, albină și mediul înconjurător, veți vedea cum arată albinele uh, atunci când lucrează și atunci când produc miere. Știu că există și vizite de teren pentru comisii. Deci poate că ar trebui să veniți la Atena și în Ciclate uh, în număr cât mai mare. Vă mulțumesc! Înțeleg că știți uh, numărul de eurodeputați din această comisie, nu? Domnule ministru, vă rog să vă exprimați cât mai succint și după aceea vom continua și chiar vreau să vă invit să participați la a doua parte a discuției, care este de asemenea um, despre agricultură, apicultură. Domnule ministru, concluziile vă rugăm. Mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat cuvântul. Stimați membrii ai Parlamentului European și vă mulțumesc foarte mult pentru această ocazie de a discuta acest subiect. Am prezentat deja proiectul pe care l-am înaintat și ne mulțumim de sprijinul din partea dumneavoastră cu privire la activitățile pentru consolidarea apiculturii slovene. Aș vrea să mai vorbesc doar despre problema OMG-urilor în Slovenia. După cum a spus deja colegul nostru din Croația, și Slovenia este unul dintre statele sceptice cu privire la OMG-uri și ne considerăm o țară care și pe viitor va rămâne um, liberă de OMG-uri. Deci, practic, acum punem la punct noi acte legislative ca să um, folosim această oportunitate pe care ne oferă noua directivă cu privire la OMG-uri. Sper că acest sprijin pentru micul dejun cu miere la nivel european să se transforme și în sprijin pentru Ziua Internațională a Albinelor și sper că inițiativa noastră va avea succes. Vă mulțumesc din nou pentru sprijin și pentru comentariile foarte drăguțe. Vă urez succes pe viitor. Mulțumesc, doamnă ministru. Inițiativa dumneavoastră este foarte importantă. Vă mulțumesc așadar și aș dori să vă rog să vă continuați eforturile în acest domeniu. Nu vă opriți. Continuați să promovați aceste inițiative și pe viitor și noi uh, ne vom alătura și sunt sigur că și alte state membre se vor, se vor alătura. Acum să trecem la a doua parte a dezbaterii noastre ea are legătură cu prima, de fapt. Puteți rămâne dacă aveți suficient timp la dispoziție, doamne ministru. Acum vom avea o prezentare din partea domnului director Thierry Dufresne și din partea doamnei Noa Simon Delso. Cred că domnul director Dufresne va vorbi în primul rând. Vă dau cuvântul și apoi vom trece la a doua parte. Vă urez bun venit! Stimată doamnă ministru, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc, domnule președinte, că ați invitat observatorul francez pentru apidologie ca să țină o prezentare în fața Comisiei pentru Agricultură din Parlamentul European. Am să vă prezint trei măsuri concrete în favoarea relansării apiculturii. Aceste trei măsuri au fost deja experimentate de către OFA și ele pot fi puse în aplicare imediat. Ele ar putea constitui un proiect pilot la nivel european. În speță este vorba despre importanța maximă a unui program de repopulare a albinelor, despre importanța maximă a unui program de creștere a șeptelului apicol și de asemenea este vorba despre importanța maximă a unui program de formare a apicultorilor profesioniști. Aceste trei măsuri au patru calități esențiale. Ele nu sunt deloc controversate. Ele se pot bucura de un consens. Ele pot fi puse în aplicare rapid, printr-o simplă decizie politică și prin acțiunea filierei apicole. De asemenea, ele pot permite îngrădirea și compensarea deficitului constatat la nivelul coloniilor de albine. Aceste trei măsuri vor permite menținerea și consolidarea polenizării, care este indispensabilă pentru producția agricolă și pentru lanțul alimentar. Adineaur ați vorbit despre doamna Astrid Lulling și aș dori să-i mulțumesc doamnei Lulling în sânul acestei reuniuni. Astrid Lulling, acum un an, a organizat o schimbare de opinii între cele cinci direcții generale din Comisia Europeană vizate, care se pot ocupa de dispariția albinilor, Direcția Generală pentru Agricultură, Direcția Generală pentru Sănătate și Protecția Consumatorilor, Direcția Generală pentru Educație și Cultură, Direcția Generală pentru Cercetare și Inovare, Direcția Generală pentru Mediu, toate aceste direcții generale și-au manifestat un viu interes pentru această temă. În cele ce urmează voi, mă voi referi la organizația mea drept OFA. Este, acea, este o asociație franceză non-profit declarată ca având interes general. OFA și-a definit ca misiune acțiunea în favoarea repopulării șeptelorii de albine. OFA este o organizație care grupează experți din apicultură și care are acțiuni în parteneriat și în colaborare cu Ministrul Agriculturii din Franța, cu Institutul Național de Cercetări Agronomice și cu centrele de formare profesională și de promovare a agriculturii. Toate acestea sunt organisme de stat. La ora actuală, OFA dispune de o fermă apicolă experimentală pentru creșterea și reproducerea mătcilor și roiurilor de albine. Dispune de un laborator de selecție animală care lucrează la ameliorarea calităților genetice ale mătcilor prin intermediul fecundării dirijate și prin intermediul inseminării artificiale. De asemenea, dispune de un conservator de o, zonă de conservare a albinei negre situată în Mediterana, pe insula Purcherol, și de asemenea dispune de un centru de formare care pregătește tineri apicultori în apidologie. Apidologia este studiul comportamentului albinelor, studiul patologiilor apicole, al tehnicilor sanitare și tehnicilor de creștere și de reproducere a albinelor. Trebuie să ne gândim la importanța ecologică și economică a albinei. Albina este un polinizator indispensabil pentru floră, pentru menținerea producției agricole și, și așadar pentru consolidarea lanțului alimentar. Așadar, este clar că este indispensabil să avem o filieră apicolă bine structurată și profesionalizată. Însă, în, ceea ce, în cele ce urmează, vom constata că nu întotdeauna este adevărat că avem o asemenea situație. S-a vorbit despre lupta împotriva pesticidelor, însă mai sunt multe alte cauze pentru dispereția albinelor. Despre pesticide s-a vorbit foarte mult, însă mai sunt și alte elemente despre care s-a vorbit mai puțin, însă care ar putea fi rezolvate mult mai repede. Eu nu am să mă refer la aceste aspecte care țin de lupta pe termen lung împotriva scăderii numărului de albine, adică utilizarea pesticidelor și degradarea biodiversității. Aceste subiecte sunt mai bine um, tratate de către cei care se ocupă deja de ele de 20 de ani. Pe de altă parte, eu aș dori să vă prezint un uh, alt punct de vedere, un punct de vedere complementar, care dorește să se concentreze pe exercitarea activităților uh, în sine în cadrul apiculturii. Ele ar putea fi, aceste probleme ar putea fi rezolvate de către organizațiile apicole și de către apicultori în general, cu un minim de efort din partea organizațiilor politice naționale și europene, care ar trebui să ia decizii concrete. Este imperativ necesar să punem în aplicare acțiuni eficiente cu efecte pozitive imediate, având în în vedere catastrofa cu care ne confruntăm. Aceste acțiuni eficiente cu efecte pozitive imediate au fost puse în aplicare de către OFA în cadrul organizației sale apicole. De ce nu este suficient de structurată filiera apicolă și așadar care sunt aceste măsuri imediate la care mă refer? Filiera apicolă nu este suficient de structurată dintr-un motiv simplu, și anume nu este profesionalizată. În Europa, doar 3% dintre apicultori sunt profesioniști. 97% dintre, apic dintre apicultorii din Europa practică apicultura în scop recreațional, iar acest termen s-ar putea să pară că este peiorativ, dar cu toate acestea, acești 97% dintre apicultori nu sunt mai puțin importanți. Din lipsa de profesionalizare și din lipsa de structură, filiera apicolă nu a dezvoltat suficient creșterea și reproducerea măticilor și roiurilor, selecția animală și ameliorarea stocului genetic, precum și formarea profesională în meseria de apicultură și de apidolog. Dispariția albinelor a crescut în ultimii 10 ani și s-a ajuns la o rată anuală a mortalității de aproximativ 30%. Rata mortalității a ajuns în ultima vreme chiar la 80% în anumite regiuni, iar presa a vorbit îndelung despre acest subiect. Aici avem o primă lipsă în sistem și deci putem propune o primă măsură urgentă care ar trebui să fie pusă în aplicare. Având în vedere că albinele dispar, este imperativ necesar să creștem mai multe, adică să încurajăm reproducerea albinelor. La ora actuală, Filiera creșterii și reproducerii reprezintă mai puțin de 5% din cifra de afaceri a sectorului apicol. Oferta este absolut minusculă în comparație cu cererea. Pentru sezonul apicol 2015, dacă ați dori să obțineți stupi populați cu albine, atunci pur și simplu nu ați putea. Din simplul motiv că nu există ofertă. Oamenii de știință estimează, pe de altă parte, că la ora actuală Europei ar trebui 13 milioane de stupi pentru ca polenizarea necesară menținerii producerii agricole să aibă loc așa cum trebuie. La expoziția universală din Milan, care are loc peste câteva zile, tema este A hrăni planeta. Pavilionul englez de la această expoziție este botezat Stupul, cu toate că nu are forma unui stup, arhitectura sa interioară este constituită din alveole și în sânul său va fi prezent mereu zumzeiala caracteristică activității într-un stup de albine. De ce au dat englezii această tematică pavilionului lor? Deoarece Marea Britanie este una dintre primele țări europene care a constatat că de pe teritoriul său a dispărut aproape în totalitate albinele. Prin urmare, este extrem de important și de urgent să se pună în aplicare și să se dezvolte o filieră de creștere și de reproducere a albinelor în Europa. Reproducerea este o primă etapă în programul de repopulare a um, albinelor, însă este de asemenea important ca aceste noi colonii să fie sănătoase, iar aici avem a doua lipsă din sistem și deci o a doua o a doua măsură pe care o putem propune să fie pusă în aplicare de urgență. Pentru a se reproduce o colonie sănătoasă, este absolut nevoie ca matca însăși să fie sănătoasă. Însă, acest lucru nu este întotdeauna cazul. Matca depune în medie 1500 de ouă pe zi. Având în vedere că natura nu face lucrurile de mântuială, în medie mor 1500 de albine pe zi. Colonia, așadar, există într-un oarecare echilibru. Matca, așadar, este piesă de rezistență a coloniei, a stupului. Pe de altă parte, dacă, dacă matca este fragilizată, echilibrul respectiv este și el perturbat. Însă, la ora actuală, mătcile și deci albinele născute din aceste mătci sunt slăbite datorită factorilor externi și de aceea s-a ajuns la o scădere a șeptelului apicol. Așadar, este indispensabil să regenerăm, să știm cum să regenerăm șeptelul apicol. Cu toate acestea, când un apicultor decide să reproducă o nouă colonie, pentru a compensa mortalitatea din rândul șeptelului său, face acest lucru pornind de la o colonie tot din șeptelul său. Cu toate că această colonie a rezistat, ea este, cu toate acestea, deci și ea slăbită. Așadar, noua colonie regenerată este și ea slăbită. Pentru a regenera stocul de albine, toate, toate domeniile zootehniei au uh, pus în aplicare o, um, un proces de selecție a animalelor. Acest proces de selecție constă în izolarea subiecților cu atribute genetice superioare, în așa fel încât aceste trăsături genetice superioare să poată fi transmise mai departe urmașilor. În filiera apicolă, acest proces este insuficient aplicat, așadar este imperativ să fie mai bine organizat, în așa fel încât să fie restabilit echilibrul indispensabil din colonii și astfel apicultorii vor putea să dobândească cunoștințele necesare pentru a crește ei înșiși mătci sau, pe de altă parte, vor putea să obțină mătci selecționate genetic care le vor permite să crească rezistența stupilor lor și productivitatea stupilor lor. Această creștere a productivității ar fi binevenită, având în vedere că, la ora actuală, în Europa, se importă 50% din cantitatea totală de miere consumată. Acest procent crește la 75% în Franța și la 90% în Marea Britanie. O marcă selecționată genetic, adică o marcă cu calități genetice ameliorate, va permite crearea unei colonii cu o mai bună sănătate, o colonie, un stup care, a fi, care va fi mai dinamică și deci va produce mai multă miere. O astfel de colonie va avea o productivitate cu 30% mai bună. Așadar, de-a lungul sezonului apicol, va um, întoarce cu până, la 5, până de 5 ori costul de achiziție al unei mătci selecționate. Asta, după cum am văzut, pentru roiurile existente, oferta de mătci selecționate este absolut insuficientă comparativ cu cererea. Așadar, este extrem de important să dezvoltăm o filieră de selecție animală și de creșterea mărcilor ameliorate din punct de vedere genetic. Odată ce am luat aceste două decizii, este nevoie de apicultori care să le pună în aplicare. Avem foarte mare nevoie de apicultori profesioniști. Însă trebuie să ținem minte că nu sunt decât foarte puțini apicultori profesioniști. Iar aici constatăm a treia lipsă din sistem și deci a treia măsură pe care o putem propune. Este absolut nevoie, începând de acum, să formăm noi apicultori profesioniști. Însă constatăm că în majoritatea țărilor europene nu există niciun fel de formare inițială care le permite tinerilor să devină apicultori profesioniști. La începutul discursului meu vă spuneam că ar trebui cu toții să ne gândim la cât de importantă este albina din punct de vedere ecologic și economic. Dacă suntem de acord cu privire la acest punct, atunci ar trebui să cădem de acord și că este indispensabil ca apicultura să fie considerată o meserie și că trebuie să se bucure de o structurare suficientă în așa fel încât să permită dezvoltarea creșterii și reproducerii măticilor și albinelor selecționate. OFA a luat măsuri în acest sens. Ea are o fermă de reproducere a albinelor, un laborator de selecție animală și un centru de formare de apicultori profesioniști. Pe 19 iunie, OFA va propune toate aceste lucruri în cadrul unui program um, din Franța care va pregăti 3.000 de noi apicultori profesioniști și 1 milion de stupi suplimentari în, cur, în cursul perioadei 2016-2025. Această propunere se va face în prezența prințului Albert al II-lea de Monaco și în prezența ministrului um, agriculturii din Franța, domnul Stefan Le Foll, fost um, deputat european. Acest program va face obiectul unui proiect um, pilot uh, european pe care OFA îl va prezenta Comisiei pentru Agricultură. Obiectivul acestui program va fi să formeze 30.000 de noi apicultori profesioniști și să creeze 10 milioane de noi stupi în Europa în cursul perioadei 2016-2025. Întreaga echipă OFA, care muncește în fiecare zi pentru a pune la punct acest punct uh, pentru a pune la punct acest program indispensabil de repopulare cu albine, mizează pe dumneavoastră să ne ajutați cu punerea pe picioare a acestei uh, organizații și structuri de program în întreaga Europa. Stimați deputați europeni, fiți uh, portavoce pentru noi, pe lângă um, apicultorii profesioniști din țările dumneavoastră, ca să-i faceți să înțeleagă cât de importante sunt toate aceste aspecte pentru ca ei să vă vorbească despre experiențele lor. Așadar, în uh, concluzie, avem trei acțiuni fundamentale. Un program de repopulare al binelor, un program de regenerare a șeptelui existent și un program de formare a apicultorilor profesioniști. Și vă aduc aminte că aceste trei măsuri au patru calități esențiale, și anume faptul că nu sunt controversate. Știm deja că există foarte multe polemici în sânul acestui domeniu al apiculturii la ora actuală. De asemenea, ele se pot bucura de un consens, ele pot fi puse în aplicare rapid printr-o simplă decizie politică și prin acțiunea filierei apicole. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, pentru, pentru atenție. Vă mulțumesc foarte mult pentru această prezentare cuprinzătoare. Mă tem că ați fost puțin prea critic când v-ați referit la diferența între profesioniști și amatori, pentru că apicultorii considerăm că, considerăm că sunt întotdeauna oameni foarte bine pregătiți. Și acum aș dori să dau cuvântul reprezentantei B-Life. Vă mulțumesc foarte mult Aș dori să mulțumesc foarte mult Parlamentul European pentru că m-a invitat să particip la această reuniune. Trebuie să recunosc că îmi place foarte mult propunerea făcută de comunitatea slovenă, ministrul de resort, apicultorii și europarlamentarii care împreună au propus această inițiativă care mi se par deosebit de inteligentă și sper că vor fi acceptate înspre binele nostru al tuturor. Astăzi Iau cuvântul în calitate de purtător de cuvânt al BeLife, reprezint apicultori din 13 țări europene. Vă voi spune câteva cuvinte despre uh, albina, despre alte insecte de mici dimensiuni care sunt esențiale pentru agricultura europeană. Toate aceste creaturi sunt mici, dar au un rol foarte mare uh, pentru viața planetei, pentru viața oamenilor și uh, pentru productivitatea sistemelor noastre uh, de producere de alimente. După cum uh, domnul Vogovic, sper că v-am pronunțat bine numele, uh, dorim ca uh, să considerăm albinele ca un barometru care ne atrage atenția asupra evoluția, asupra evoluției pierderii de uh, biodiversității și uh, productivității modelului actual de a produce alimente. Cred că știți că o familie de albine este uh, responsabilă pentru polenizarea culturilor agricole și generează și sprijină biodiversitatea. Calitatea pentru noi este definită ca în termeni uh, necantitativi. Biodiversitatea, calitatea și producția stabilă sunt amenințate dacă polenizarea nu se desfășoară în mod optim sau nu există. Organizația mea, Life, sprijină albinele și aș dori să încurajeze membrii acestei comisii să garanteze o viață sănătoasă albinelor. De ce cerem acest lucru? Dacă este să din la toate studiile privind populația albinelor, observăm o tendință generală negativă. Se reduce numele, numărul albinelor și, în general, se reduce numărul uh, insectelor, ceea ce duce la o dispariție a unor lanțuri, în, uh, unor verigi din lanțul alimentar. Să consideră că aceste pierderi ajung între 4 și 40% și uh, paraziții existenți nu explică toate aceste pierderi. Este important să înțelegem că pentru a supraviețui și a evolua albinele, la fel ca și alte insecte, trebuie să aibă acces la resurse primare uh, de bună calitate, care să nu fie uh, poluate, la fel ca și pentru oameni o dietă diversificată este importantă și pentru albine. Din păcate, situația mediului înconjurător înseamnă că punem la dispoziție albinelor uh, alimente contaminate. Nu doar albinele se confruntă cu această problemă a alimentelor contaminate. Există studii care ne spun că 46% din eșantioanele de alimente analizate au fost contaminate și chiar dacă rezidurile se încadrează sub limitele de siguranță dacă ne dorim să avem o dietă sănătoasă cu fructe și legume, nu înțeleg de ce ar trebui să acceptăm să fim expuși unui întreg cocktail de substanțe chimice. Ar fi util ca, ca măsurile propuse de observatorul francez pentru apitologie să, fie, să devină realitate, însă ele nu sunt soluții pe termen lung dacă uh, nu ar trebui doar să refacem, să reparăm un cauciuc, ci ar trebui să schimbăm un cauciuc pentru a câștiga o cursă. Și trebuie să înțelegem că populația albinelor scadă um, scade peste tot uh, pe glob și aceste măsuri tranzitorii nu vor, uh, nu vor aduce nicio schimbare dacă nu ne schimbăm profund politica, astfel încât impactul asupra mediului conjurător să fie mai redus. Avem nevoie de colonii de uh, albine care să-și continue polenizarea. Noi considerăm că modelul de creștere al albinelor de acum este unul care se axează prea mult pe consum și ignoră principiile productivității pe termen lung. Considerăm că acest model de producție de miere distruge uh, resursele care sunt esențiale pentru uh, productivitatea viitoare. Și astfel uh, degradăm și poluăm resursele naturale de care avem nevoie pentru producție și pentru a sprijini viața. Drept urmare, Putem să discutăm în continuare despre agronomie, uh, folosind practici agricole care se împotrivesc vieții și mă gândesc la uh, practica sămânțării de semințe tratate deja cu pesticide sau uh, practici uh, în, învechite de a disemina asemenea substanțe peste, uh, pe suprafațe agricole mari care Uh, dezechilibrează activitățile de polenizare și expun de asemenea oamenii la alimente contaminate și reduc diversitatea alimentelor pentru care sunt la dispoziția albinelor. În plus, există foarte multe studii deja din anii 90 care ne demonstrează că nu există o compatibilitate între uh, neonicotinoide și mediul înconjurător. Uh, sunt amenințate albinele, biodiversitatea și ecosistemele. Chiar și în zone care, care sunt ca niște paradisuri pentru albine, cum sunt munții, există probleme. Și de ce apar aceste probleme? Albinele ne învață că toate acțiunile noastre au consecință și că acțiunile noastre uh, s-ar putea să uh, amenințe coexistența noastră cu albinele în, uh, de, de exemplu, anumite medicamente care combat anumiți viermi intestinali au uh, un impact major asupra albinelor, distrugând foarte multe colonii. Și tratamentele veterinare um, pentru albine au un efect tot mai redus. Tocmai de aceea, uh, noi am dorit să cerem Comisiei Envi, responsabilă pentru siguranța uh, alimentară, să, vă, să se angajeze mai mult pentru protejarea uh, albinelor. Dumneavoastră puteți să faceți acest lucru și am dori să vă cerem să reformați în mod radical toate practicile care amenință uh, albinele, dar și celelalte insecte uh, utile care ne garantează, de fapt, uh, productivitatea agricolă, nu doar astăzi, dar și uh, pe viitor. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc pentru această prezentare. Vă mulțumesc pentru că ați respectat timpul care vă stă la dispoziție. Doamnelor și domnilor, dacă nu mai există alte dorințe de a lua cuvântul, cei care nu ați luat cuvântul până acum veți avea la dispoziție un minut și jumătate, ceilalți care au intervenit deja vor avea la dispoziție doar un minut. Și dau cuvântul domnului Andrew, în primul rând, un minut și jumătate. Euh, Mulțumesc, domnule președinte, că ne-ați permis în această dimineață această discuție pe un subiect pe care eu îl consider major și cred că și toată lumea are aceeași părere. Mulțumesc și tuturor vorbitorilor pentru calitatea discursurilor și pentru cât de complementare au fost intervențiile lor. Se vede foarte bine că fiecare măsură este importantă pe acest subiect. În primul rând, guvernul sloven um, a, luat, a avut niște inițiative pentru că a înțeles importanța, uh, importanța acestui subiect și a luat niște măsuri foarte concrete și cred că ca și majoritatea colegilor și eu am înțeles asta. Ieri am vorbit despre importanța fructelor, legumelor, laptelui și bananelor din școli și cred că ar trebui să vorbim și despre miere, pentru că nu este vorba despre un aliment ca și toate celelalte, pentru că s-a demonstrat că este foarte legat de biodiversitate. În plus, cred că ar trebui să intervenim și foarte mult pe ideea de zi mondială a albinelor, pentru că este vorba despre uh, puterea simbolică a acestei zile și despre sensibilizarea populației în acest sens. Aș vrea să vă mulțumesc și domnului Dufresne, pen, Dufresne pentru uh, intervenție. Am vorbit foarte mult aici uh, despre cauzele dispariției albinelor și, după cum au spus și vorbitorii, dacă măsurăm impactul asupra naturii, uh, ale acestor produse fitosanitare, ne dăm seama că trebuie să continuăm lupta pentru a le reduce. Este un, o alegere politică uh, care reprezintă și un proces lung. De altfel, din intervenția domnului Dufresne, uh, ne dăm seama că pe lângă această implicare politică, trebuie să căutăm și posibilitatea de a combate dispariția a multe colonii de albine. Pentru asta mi se pare foarte bine ce face Franța, uh, pentru că răspunde la problema scăderii populațiilor, deci practic e vorba despre regenerarea șeptelului. Aș vrea să vă întreb dacă experiența din sudul Franței vă arată că s-ar putea deja uh, folosi aceste lucruri în întreaga Franță și în întreaga Uniune Europeană. Doamna Costinger, un minut și jumătate. Și eu aș vrea să vă mulțumesc foarte mult pentru aceste um, discuții foarte interesante și sunt de acord cu mulți uh, care au vorbit aici. Cred că avem în Austria foarte multe albine care mor și um, o treime din populație a murit deja pentru că ultima primăvară a fost foarte umedă și albinele nu au avut ce să mănânce. Deci, practic, și noi avem foarte mulți factori de influență um, pe care noi însă nu putem să influențăm, cum ar fi climatul, vremea și cred că e foarte important cred că trebuie ca și agricultorii să înțeleagă acest lucru. Um, în Austria există o cerere foarte mare la, la nivelul statului de către de, la nivelul um, produselor fitosanitare și nu trebuie să uităm acest lucru, că statul, statul cumpără aceste produse. Cred că există o problematică și legată de cei care fac agricultură recreațională. Uh, și care nu știu să curețe corect um, stupii. Aici întrebarea ar fi dacă există probleme, dacă există soluții aici, dacă există studii. Uh, există și foarte multe gospodării care folosesc multe um, produse fitosanitare. De acestea um, afectează albinele. Vă mulțumim foarte mult pentru această muncă foarte importantă. Pan poseł Dante, półtorej minuty. Vă mulțumesc, domnul Dante, minut și jumătate. Vă mulțumesc și eu aș vrea să mulțumesc tuturor celor care au vorbit și să notez faptul că prezentările au fost foarte complementare. Revin la ce a spus domnul Dufren, care eh, și anume la fragilitatea măcilor și la programele de selecție și îmbunătățire a măcilor este o problemă uh, pe care nu o finanțăm suficient la nivel global. În cadrul reformei PAC avem bugete pentru un număr de obiective apicole și poate că ar trebui să ne uităm mai bine la utilizarea acestor fonduri. În ceea ce privește formarea profesioniștilor, este adevărat că în prezent apicultorii sunt în majoritatea lor amatori. Deci, practic, se vorbește mai ales despre formarea profesioniștilor, mai ales pentru ca să asigurăm reproducerea șeptelului, dar trebuie să asigurăm și o îmbunătățire a formării, nu numai din punct de vedere sanitar, um, la nivelul întregului, um, întregii populații de apicultori europeni. Asta pentru că pentru ca șeptelul să se îmbunătățească, trebuie ca și tehnicile apicultorilor să se îmbunătățească. Pani poseł Szajew. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, op de eerste plaats hartelijk dank aan alle sprekers. Op de eerste plaats wil ik... Doamna Saia Pirc. Vă mulțumesc, doamna președintă. Aș dori să mulțumesc și vorbitorilor de astăzi. Sper că în ceea ce privește această zi internațională a albinelor și țările de jos se vor uh, alătura aceste inițiative, pentru că și pe noi ne interesează foarte mult acest domeniu Mă adresez acum uh, vorbitorului din Franța, repetând cele spuse de domnul Dantin, oare nu am putea obține finanțare din al doilea pilon al politicii agricole comune? Pentru că este vorba de un uh, domeniu uh, care ține de durabilitate, care s-ar încadra foarte bine finanțărilor din al doilea pilon. În ceea ce privește cele spuse de ultimul vorbitor, și eu am aceleași îngrijorări legate nu doar de situația albinelor, dar și de situația sănătății publice. Mațiara am organizat un eveniment aici la Bruxelles, unde am discutat uh, despre folosirea uh, pesticidelor și impactul acestor pesticide asupra florilor, cum sunt crinii, de exemplu, și nu doar uh, albinele au de suferit, dar și oamenii, pentru că se ajunge la uh, boli uh, și ale legumelor și a fructelor și așa mai departe. Vă mulțumesc pentru că discutăm despre albine astăzi, am câteva întrebări clare legate de acest proiect european. Cât uh, de mult, câte fonduri ar trebui să fie investite în acest proiect și urmează să fie pus în aplicare în toate statele, pentru că în Germania, de exemplu, există în uh, landurile Uh, federale, în fiecare uh, administrație locală există instituții de consiliere care oferă expertiză în toate aceste domenii și ar fi important să existe o coordonare între acțiunile prezente și în alte state. Și în uh, landul meu există un centru specializat pentru albine, pentru a Uh, garanta reproducerea uh, mătcilor, într-adevăr uh, ar trebui să atragem tot mai mulți tineri pentru a deveni apicultori și ce funcționează foarte bine este cooperarea cu agricultura. Această înțelegere reciprocă de a de a se da aceste informații despre când urmează să fie folosite substanțe uh, pesticide, astfel încât apicultorii să-și poată pune la adăpost uh, populațiile de albine. Și aș dori să știu dacă există uh, o adevărată rețea pentru aceste schimburi de informații în Europa. Domnul Cleza, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Cred că trebuie să începem prin, prin a examina diferitele ca, categorii de apicultori, pentru că există apicultori care se ocupă doar de apicultură. Există și o altă categorie, unor uh, agricultori care au câțiva uh, stupi, deci apicultura este o activitate suplimentară și mai există și o altă, uh, o altă categorie de apicultori uh, care nu sunt uh, profesioniști și nici agricultori, ci apicultura pentru ei este un hobby și pentru fiecare dintre aceste categorii cred că avem nevoie de o abordare specifică. Aș dori să mă întreb dacă avem nevoie de o școală specifică pentru apicultură, astfel încât îmi, închipui că ar trebui să există instituții uh, de educație specializată în fiecare stat membru. Vă mulțumesc, cum tu, domnul Dosman în minte. Vă mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește prima uh, prezentare, această afirmație conform căruia uh, că viitorul apiculturii depinde de uh, un număr cât mai mare de profesioni și în acest domeniu, nu mi se pare o afirmație corectă. Cred că și cei care se ocupă de apicultură ca un hobby sau ca o activitate parțială, ca o activitate suplimentară pe lângă activitate uh, principală, se ocupă în mod profesionist de, de apicultură. După cum a spus antevorbitorul meu, este important să îi pregătim cât mai bine pe toți cei care se ocupă de apicultură în mod profesionist sau mai puțin profesionist. Eu provin dintr-o regiune unde nu există foarte mulți apicultori profesioniști și vă pot spune că aceștia, apicultorii profesioniști, nu reprezintă în mod neapărat un uh, model de urmat pentru ceilalți și uh, situația uh, măcilor, Ei bine, măcile sunt crescute de diferite asociații care apoi le pun la dispoziția agricultorilor profesioniști sau uh, de hobby. Mulțumesc, domnul Peterle. Doar un minut. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest minut suplimentar, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru prezentare, vă mulțumesc pentru uh, mesaje. Să pierdem 30% sau mai mult din populația albinelor în fiecare an este un lucru foarte supărător pentru asociațiile apicultorilor. Nu putem avea albină sănătoase într-un mediu înconjurător nesănătos. Trebuie să facem ceva acum când încă mai există apicultori. Nu avem, nu avem nevoie de apicultori care nu sunt bine pregătiți, pentru că ei reprezintă o amenințare, indiferent dacă sunt uh, apicultori amatori sau profesioniști. Ar trebui să fie foarte bine pregătiți, să știe ce au de făcut, indiferent de de calitatea lor, de profesioniști sau de amatori. La nivel european avem nevoie de o strategie foarte bună care să ne coordoneze activitățile. Vă mulțumesc, domnul Lugovici a demarat această dezbatere și cred că o va și încheia într-un minut. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru că îmi dați din nou ocazia să iau cuvântul. Aș dori să mulțumesc și eu tuturor celor care au luat cuvântul astăzi și care au subliniat uh, importanța albi, albinelor. Apicultorii din Slovenia nu au venit la Parlamentul European pentru a cere bani, nu, cer doar un mediu înconjurător sănătos. Și avem posibilitățile de a face acest lucru o realitate și ar trebui să uh, sprijinim proiectul lor de a avea o zi internațională a albinelor. În momentul în care vom discuta cu toții despre albine și despre sănătatea lor, lumea va fi una mai bună. Oui, merci, Monsieur le Président. Euh, comme disait un célèbre homme politique. Mulțumesc, domnule președinte. După cum spunea un om politic francez foarte cunoscut, când mor albinele și zilele omului sunt numărate. Mulțumesc foarte mult vorbitorilor și domnului președinte care a lansat această dezbatere pentru că nu este vorba doar despre importanța științifică și economică a subiectului. Pe lângă importanța simbolică, trebuie să observăm că apicultorii, din păcate, sunt victima uh, a diverse insecte care lovesc în apicultori. Uh, este adevărat că această profesie trece printr-o criză majoră și cred că urmează să, ca lucrurile să se agraveze. Filiera nu primește nicio indemnizație și uh, Albina uh, totuși este cunoscută ca o oglindă a omenirii. Se știe cât de importantă a fost ea și în istorie și se știe cât de mult este de importantă, dar și cât de uh, inteligentă este organizarea ei. Uh, și la Bruxelles aici trebuie să vorbim despre inteligența albinei și ar trebui să ținem cont de aceasta în instituțiile europene. Mulțumesc! Mulțumesc, foarte important și foarte interesant. Mulțumesc, domnule director, trei minute. Mulțumesc, domnilor și domnilor eurodeputați, pentru întrebările pe care ni le-ați pus. Am să încerc să vă răspund. În primul rând, aș vrea să spun că în, între apicultori nu există o opoziție între profesioniști și amatori, dacă folosim acest termen. Între aceste două categorii, care de fapt formează una singură, adică apicultorii, un respect, există un respect uh, pentru că fiecare înțelege că sunt dependenți unii de alții. Trebuie să ținem cont de faptul că dacă este necesar să luăm măsuri de urgență, trebuie să le luăm uh, prin oameni care se consacră uh, Uh, la, 100% uh, și atunci uh, trebuie să fie vorba despre profesioniști. Și aș vrea acum să vă amintesc cifre despre care vorbim în Europa. În prezent, apicultura nu reprezintă, în, în apicultură numai 3% din um, oamenii care lucrează sunt profesioniști. Apicultorii amatori au și ei pregătiri totuși pentru că școlile sunt deja foarte pline și asta ne arată faptul că lumea a, ă, este interesată de apicultură, ceea ce înseamnă că se luptă pentru salvarea apicultorilor. Școlile de apicultură sunt destinate amatorilor și vă atrag atenția uh, asupra faptului că termenul apa amator nu este peiorativ. Realitatea este însă că atunci când uh, suntem în fața unei catastrofe care este iminentă, trebuie să luptăm împotriva ei cu oameni uh, profesioniști care au și șepteluri bune, iar reproducerea pe care o propunem trebuie să aibă loc în fiecare stat membru. Este absolut important ca fiecare um, stat membru să aibă propriile tulpini. Ceea ce um, facem noi în sudul Franței în prezent nu facem pentru Marea Britanie. Este important ca fiecare țară și fiecare regiune să aibă propriile uh, metode de formare și propriile roiuri și metode de reproducere. În ceea ce privește selecția genetică a măcilor, ceea ce e foarte important pentru că ele sunt nucleul uh, uh, coloniilor, astăzi este nevoie de metode de regenerare a șeptelului și pentru asta trebuie să schimbăm măcile și profesioniștii și amatorii, astfel că selecția animală va duce la formarea de profesioniști obligatoriu. Asta pentru că trebuie să avem posibilitatea Uh, de a lucra cu competențe excepționale de care au nevoie și apicultorii, și cei amatori, și cei profesioniști. Am să mă opresc aici, dar mai vreau să spun un lucru. În zilele noastre este foarte important ca agricultorii uh, să fie uniți. Asta pentru că atunci când ne vom da seama că agricultorii uh, beneficiază uh, de apicultură pentru că 30% din uh, apolinizare e făcută de albine, vom înțelege că asta e foarte important. Mulțumim foarte mult. Într-adevăr, am înțeles că este foarte important să existe formare pentru apicultori ca aceștia să devină profesioniști. Evident că nici eu nu sunt împotriva formării, pentru că formarea este foarte importantă, dar cred că un alt element important este să ne dăm seama de ce este importantă propunerea uh, comunității slovene. Asta pentru că ea educă, îi educă pe cei mici, iar cei mici sunt viitorul. Deci, practic, uh, Copiii sunt cei care trebuie să înțeleagă că este normal și că este absolut logic și sănătos să trăim într-un echilibru cu mediul care ne înconjoară. Din acest motiv îmi reiterez sprijinul și cred că acest gen de abordare pe termen lung este genul de abordare pe care trebuie să o sprijinim și cred că cu cât există mai multe resurse care sunt investite cu cât mai rapid, cu atât mai uh, bine uh, vom trăi cu toții pe viitor. Deci, practic, sunt de acord uh, cu domnul Peterle uh, Uh, pentru că un mediu înconjurător sănătos uh, este bun și pentru viața albinelor și, după cum a spus și domnul Dufren, este și mai productiv. Așa că, practic, nu avem de ce să ne facem griji în legătură cu producția de fructe și legume, pentru că dacă există un mediu echilibrat, atunci uh, și productivitatea va crește. Mulțumesc! To și domnilor, Cred că această discuție a fost deosebit de necesară și utilă. Am listat numeroase acțiuni și măsuri cheie pe care urmează să le punem în aplicare. Aș dori să vă mulțumesc tuturor, în mod special doamnei, doamnei ministru, pentru că am avut ocazia să discutăm toate aceste teme importantă pentru agricultură și pentru mediul înconjurător. Înainte de a lua o scurtă pauză de două minute, aș dori să vă cer să, să adoptăm recomandările coordonatorilor. Le-ați primit marți seara. Este vorba de recomandările scrise adoptate de către coordonatori. Dacă nu aveți niciun comentariu sau remarcă, vom considera că aceste recomandări ale coordonatorilor sunt adoptate. Deci recomandările de la reuniunea coordonatorilor de marți. Deci luăm o pauză de două minute, după care vom continua uh, dezbaterile. Mulțumesc! Państwa, rozpoczynamy, bo mamy... Doamnelor și domnilor, haideți să începem. Avem un program foarte încărcat. În calitate de președinte al Comisiei pentru Agricultură, aș dori să le să-i urez bun venit doamnei Sârbu, vicepreședinte a Comisiei pentru Mediu care îl va înlocui pe domnul Lavia. De asemenea, aș dori să le urez bun venit tuturor colegilor și tuturor participanților. Interpretarea este disponibilă în 22 de limbi, inclusiv estoniană. Și, bineînțeles, există și un um, stream online. În cele ce urmează vom discuta despre clonarea animalelor de diverse specii care sunt uh, reproduse în scopuri agricole. Comisiile Agri și Envi cooperează pe acest dosar conform regulii 55, reuniuni comune ale comisiilor. După cum țineți minte, sunt sigur, pe 18 decembrie 2013, Comisia Europeană a publicat două propuneri legislative cu privire la clonarea animalelor în scopuri agricole. Propunerea pe care o analizăm astăzi este însoțită și de o propunere din pentru o directivă a Consiliului cu privire la punerea pe piață a hrane obținute din uh, clone de animale. Propunerile mm, țintesc suspendarea utilizarea tehnicilor de clonare în Uniunea Europeană pentru animale în scopuri agricole, precum și punerea pe piață a clonelor vii și a uh, clonelor de embrion, precum și punerea pe piață a hranei, cum ar fi carnea sau laptele, care provine de la animale clonate. Nu am să intru în detaliu pe acest subiect, Raportorii noștri vor face acest lucru, însă la ora actuală în Uniunea Europeană nu folosim clonarea în scopuri agricole. Este folosită clonarea însă în anumite țări terțe, Canada, Canada, Argentina, Statele Unite, Brazilia și așa mai departe, unde această tehnică este utilizată pentru anumite animale, pentru obținerea unor materiale reproductive de înaltă calitate și apoi sunt folosite tehnicile convenționale de uh, reproducere pentru a continua procesul. După cum v-am mai spus, ca să nu întârziu și mai mult dezbaterea, aș dori să trecem direct la prezentări. Aș dori să vă aduc la cunoștință că cele două comisii au hotărât să prezinte un aviz cu privire la acest uh, dosar, și anume comisiile INTA și IURI. Vom discuta aceste aspecte ulterior. Astăzi avem ca Rob, coraportor doamna Sommer și doamna Moi. Doamna Moi va lua cuvântul. Pentru început, aveți cuvântul. Gentili colegi, vi ringrazio anzitutto per essere qui alla presentazione. Stimați colegi, vă mulțumesc că m-ați invitat astăzi la această dezbatere Clonarea animalelor este, în scopuri agricole este un subiect foarte important. În text, noi am încercat să, să facem anumite schimbări, în așa fel încât textul să fie mai uh, puternic și să fie aplicabil în toate statele membre. În amendamentele noastre, noi am pornit de la următoarea premisă. Ce este bine pentru hrana noastră și pentru bunăstarea animalelor? Am dorit să punem în prim plan drepturile uh, animalelor. De asemenea, am dorit să ne concentrăm pe trasabilitate, pe transparență și pe calitatea alimentelor. Toate aceste aspecte sunt foarte importante pentru economie. Sectorul acesta este foarte important pentru economie. În anumite țări terțe, cum ar fi Canada, China, Statele Unite, se utilizează clonarea. Există negocieri uh, la ora actuală, cum ar fi TTIP, cu, acest, cu anumite dintre statele acestea. Așadar, subiectul clonării va fi foarte bine analizat în cadrul acestor negocieri. Dacă va crește comerțul cu aceste state membre, atunci va, atunci va fi mai probabil ca noi să găsim în farfuriile noastre produse care provin de la animale posibil clonate. Însă acestea vor trebui să fie etichetate corect și altfel, pentru că altfel s-ar putea să mâncăm produse care provin de la animale clonate fără să știm. Avem minte statistici de la Eurobarometrul din 2010 care vorbesc despre acceptarea din partea publicului și despre gradul de conștientizare al publicului cu privire la produsele care provin de animale clonate. majoritatea publicului chestionat s-a pronunțat împotriva acestor aspecte. Pe teritoriul Uniunii Europene, când vine vorba de importarea de material germinal sau de material clonat care provine de la animale clonate și de la decenenților, aceste materiale trebuie să fie interzise. Există un oarecare consens științific cu privire la repercusiunile consumării pe termen lung a acestor um, produse. De asemenea, aici s-a vorbit și despre OMG-uri care au ADN modificat. Un alt aspect important este sănătatea animalelor și bunăstarea animalelor. Acum avem acest termen de ființă conștientă. El este prezent în tratat și aici se referă la întregul ciclul de viață al animalelor. Dovezile științifice de care dispunem au fost analizate îndeaproape în momentul în care am uh, pregătit raportul nostru și am constatat mai, mult de, mai multe critici aduse acestei tehnici, clonarea. Evaluările sunt preliminar negative în ceea ce privește sănătatea și bunăstarea animalelor. Animalele sunt vătămate și suferă. De asemenea, există un impact asupra biodiversității aici. Iar aceste lucruri sunt vizate și ele în tratate, ele nu sunt uh, negociabile, sunt esențiale. Am considerat așadar că este nevoie de o listă exhaustivă a tuturor uh, animalelor vizate în scopuri agricole, în declonare. Aici trebuie să intre și păsările, precum și peștii de crescătorie, care în anumite țări sunt supuse, specii care în anumite țări sunt supuse clonării. Aceste animale intră în dieta multor cetățeni europeni, peștii și uh, păsările. Există așa mai mult, așadar mai multe dovezi, mai multe dovezi științifice. S-au făcut teste pe speciile greșite, pe șobolan, de exemplu. S-au făcut experimente pe durate mult prea scurte, doar de patru săptămâni, și avem nevoie de experimente deși de dovezi științifice mult mai uh, consistente, ca să vedem despre ce este vorba. Domnul președinte. Doamna Zamăr, aveți cuvântul. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ähm, meine Kollegin Julia Moy. Mulțumesc. Uh, colega mea, Julia Moy, a spus deja cele mai importante elemente. Mă bucur foarte mult că și acest Parlament, ca și fostul Parlament, are o privire foarte critică asupra clonării. Știm că cetățenii nu doresc, să va, nu doresc clonarea, majoritatea este împotriva clonării. M-am bucurat foarte mult să văd într-o reuniune cu raportorii din umbră pe acest subiect că reprezentanții tuturor grupurilor parlamentare sunt de aceeași părere în comisiile noastre și în întregul Parlament. Cred că colegii uh, își vor exprima părerea și ne vor susține. Um, clonarea este o tehnică controversată care nu funcționează corect. Am auzit într-o audiere că nu au existat progrese reale de 10 sau 12 ani. Acest lucru îmi arată că această tehnică uh, continuă să nu funcționeze și nu va funcționa. Animalele suferă, există foarte multe rate de eșec, succesul la reproducere este minim și, mai ales ținând cont de suferința animalelor, trebuie să ne dăm seama că nu se poate justifica acest lucru. Politica agricolă trebuie să susțină și interesul consumatorilor și Parlamentul European sprijină consumatorii și dorințele și drepturile acestora, iar dacă consumatorii nu doresc ceva, dacă acea tehnică nu funcționează și nu are succes, atunci cred că nu greșesc atunci când spun că ar trebui ca clonarea să fie interzisă complet în Uniunea Europeană. Este un lucru important și colega mea a spus deja uh, ca um, toate animalele domestice să fie introduse, adică nu doar bovinele, porcinele, ovinele, caprinele și ecvidele, ci și uh, peștii și um, păsările, și, pentru că și în aceste domenii se folosește această tehnică. De asemenea, um, noi considerăm că cercetarea trebuie să fie permisă în continuare. De asemenea, se poate folosi uh, clonarea pentru uh, uh, conservarea raselor aflate în pericol de dispariție. Nu excludem acest lucru așadar, dar pentru producția de animale nu avem nevoie de clonare pentru că este o tehnică care duce la multe suferințe, care nu funcționează sigur și la care nu știm care sunt efectele pe termen lung după consumarea produselor alimentare provenite de la animale clonate. Așadar, am propus să nu se emită o, directive, o, o directivă, ci să se emită un regulament în acest sens, pentru ca ă, toate statele membre să ia aceleași măsuri, pentru ca să nu existe absolut niciun artificiu și niciun spațiu de interpretare. Sper ca colegii noștri să adopte această propunere. Trebuie să fim foarte uniți în Parlament deoarece Consiliul de Ministrilor, Consiliul de Ministri mai mult ca sigur nu este 100% de acord cu noi, deci uh, trebuie ca măcar noi să fim uniți. Vă mulțumesc foarte mult în final și mulțumesc colegii Jay mele, Julia Moi, cu care am lucrat foarte bine și cred că vom continua să colaborăm foarte bine. Mulțumesc! Dziękuję za prezentację. Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea raportului comun. Acesta prezintă abordări comune care sunt foarte importante pentru activitatea noastră de acum. Acum aș vrea ca raportorii din umbră să ia cuvântul. Două minute și jumătate, maximum trei, vă rog, pentru că avem foarte multe persoane care au cerut cuvântul. Două minute, maximum trei. Doamna Ayuso. Două minute și jumătate. Muchas gracias, señor presidente. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt de acord cu ceea ce s-a spus până acum. În esență sunt de acord și recunosc că consumatorii și noi deputații nu dorim, practic, să existe animale clonate în Uniunea Europeană. Nu dorim să se utilizeze această tehnică aceasta este opinia majorității și o accept. Însă trebuie să ținem seama de anumite aspecte. Această tehnică se folosește pentru îmbunătățirea animalelor. Așa cum mai de mult și inseminările artificiale au fost o noutate când au apărut prima oară. Putem să o interzicem. Însă pentru cercetare ar fi un lucru foarte rău să interzicem clonarea. Însă aici noi o interzicem din, în ceea ce privește um, sănătatea animalelor, nu siguranța alimentelor. Toate studiile au demonstrat că nu aceasta este problema. Ca să interzicem, nu putem spunem următorul lucru, că interzicem și gata. Însă nu putem să refuzăm să căutăm măsuri diferite. Nu putem, practic, să evităm trasabilitatea. Din punct de vedere administrativ și etic, practic, nu putem face acest lucru. Nu trebuie să existe fraude aici. Dacă dorim, putem spune că interzicem, însă nu ne folosim de subterfugii pentru acest lucru. Pur și simplu interzicem. Deci să nu avem ambiguități aici sau portițe. Mie mi se pare un atentat împotriva sectorului producerii să interzicem importul de material reproducător din alte țări. Materialele acestea sunt foarte bune și pentru care sectoarele respective plătesc foarte multe. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult că ați fost foarte concisă. Doamna vicepreședintă. În primul rând, aș dori să le mulțumesc coraportorilor pentru efortul depus în realizarea acestui raport. Toate studiile arată că cetățenii noștri se opun folosirii animalelor clonate în scopuri alimentare. De aceea este normal să se interzică folosirea clonării în agricultura Uniunii Europene și a produselor derivate. Salut faptul că acest raport reflectă poziția opiniei publice și are tot sprijinul meu. Am câteva comentarii specifice pe care doresc să le fac referitoare la acest raport. Sprijin decizia de a aduce împreună cele două directive sub forma unei singure baze legale și a unei singure reglementări. Acest lucru permite ca toate aspectele legate de legislație care, care urmează să fie controlate și amendate de către Parlament. Se va evita de asemenea interpreta interpretarea diferită în statele membre și se va asigura o implementare mult mai rapidă. Acest lucru este deosebit de important având în vedere toate întârzierile pe care le-a avut deja această reglementare. Sunt pe deplin de acord cu faptul că interdicția ar trebui să se extindă la animalele utilizate în scopuri sportive sau pentru divertisment. Ar fi inconsecvent să se interzică clonarea animalelor pentru producția de alimente, iar apoi acestea să se folosească pentru divertisment. Dacă luăm în considerare faptul că măsurile actuale interzic steroizii, administrația animalelor utilizate în scopuri de divertisment, de ce ar fi clonarea acceptată? În ceea ce privește trasabilitatea și etichetarea, acestea au fost discutate în timpul negocierilor anterioare privind alimentele noi, în 2011 și nu mă refer în mod special la acest subiect. În încheiere, salut de asemenea clauza de revizuire, precum și accentul pus pe monitorizarea percepțiilor publice legate de clonare. Eu cred că proiectul de raport ține cont de opinia publică, iar legislația viitoare ar trebui să continue să reprezinte dorințele cetățenilor noștri. Vă mulțumesc! Bardzo dziękuję też przed czasem pani poseł Aguilera. Mulțumesc foarte mult. Doamna Aguilera, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să le mulțumesc raportoarelor pentru munca depusă. A fost un, un raport foarte dificil. Aș dori de asemenea să le spun că ideea unui regulament mi se pare foarte bună un regulament este mai bun ca instrument de utilizat în acest domeniu. Sunt absolut de acord cu acest punct din raportul colegilor. Un regulament uh, este un instrument mult mai adecvat pentru aplicarea în toate statele membre. Am anumite îndoieli cu privire la câmpul de aplicare, având în vedere și baza juridică. Sunt de acord cu raportarea de a unifica aici aspectele ridicate, însă totuși am anumite îndoieli. Aș dori să mai semnalizez un lucru. Prohibiția noastră, la care ne gândim, de fapt, se referă la bunăstarea animalelor. FSA consideră că tehnica clonării uh, comportă suferințe pentru animale, iar pe aceste baze ar trebui ca noi, legislatorii, să luăm măsuri în momentul în care stabilim um, un regulament pentru clonarea în scopuri agricole. Progresele înregistrate în această tehnică însă nu trebuie ignorate, ar putea să existe progrese pe viitor și astfel s-ar putea rezolva problema bunăstării animalelor. Nu știm acest lucru. Progresele științei pot ajunge și în acest punct. Deci problema bunăstării animalelor ar putea fi eliminată. Noi dorim să evităm la ora actuală această problemă, să nu sufere animalele. Însă prohibiția, în opinia mea, ar trebui să fie temporară, după cum propune și Comisia. Amendamentul 5 mi se pare oportun, amendamentul 5 al raportoarelor. Aici se vorbește despre speciile, adică să nu se menționeze doar anumite specii. Eu cred că ar trebui să fie interzisă clonarea cu privire la toate speciile. De asemenea, mi se pare binevenită ideea de a elimina um, mențiunea respectivă cu doar anumite specii, însă trebuie să ținem seama și de ceea ce spune FSA, și anume evaluarea științifică. Trebuie să ne bazăm pe criterii științifice. În ceea ce privește trasabilitatea, imediat termin, domnule președinte, stabilirea unui sistem de trasabilitate mi se pare o idee foarte bună. Problema aici este că singura metodă de a diferenția un animal clonat de unul convențional este un, ar fi un registru, un registru general cu o bază de date a cărui funcțiune ar depinde și de țări terțe în care se folosește clonarea. Și în încheiere, cred că, într-adevăr, după cum am spus adineauri, prohibiția aceasta ar trebui să fie doar temporară și aș dori să mai vorbesc despre faptul că nu sunt de acord cu ceea ce se vorbește vis-a-vis -vis de descendenți. Apoi, în ceea ce privește materialul reproductiv, în opinia mea, zootehniștii noștri nu ar dispune de anumite instrumente care le-ar ajuta în domeniul competitivității dacă s-ar interzice importul de materiale genetice modificate. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult. Mai este cineva autorizat să... Este cineva uh, autorizat să reprezinte pe domnul Nicholson sau pe domnul Wojciechowski? Avem înlocuitori, nu? Atunci dau cuvântul doamnei Müller. Domnule președinte, raportoarele ne-au prezentat un raport care reflectă opinia publică am și eu în fața mea o decizie din Germania prin care se salută interdicția clonării, inclusiv etichetarea uh, produselor care provin din animale clonate, descendenți și așa mai departe. Însă, după audierea pe care am văzut-o, am înțeles că problemele se regăsesc în detalii și că este deosebit de dificil să creăm un sistem de control care să să și fie uh, pus în aplicare, pentru că din punct de vedere fizic este imposibil să deosebim între animalul original și animalul clonat. Salutăm faptul că va fi un regulament și o reglementare unitare, este dorința pe care am avut-o și noi. Noi considerăm că propunerea Comisiei uh, este una foarte echilibrată, și că vom avea cele mai mari probleme din punctul de vedere al punerii în aplicare cu sistemul de control. În audiere nu s-a la audiere nu s-a răspuns întrebărilor referitoare la negocierile pentru încheierea acordului uh, de parteneriat cu Statele Unite ale Americii. Dacă introducem trasabilitatea, dacă introducem etichetarea, am avea nevoie de, un adevărat, de o adevărată interdicție a importurilor de carne, pentru că pur și simplu nu știm dacă există pe piață deja produse care provin de la animale clonate. Mă aflu într-o poziție dificilă pentru că eu îmi doresc interdicția clonării în Europa, însă mă întreb cum vom reuși să introducem o adevărată trasabilitate și uh, etichetare a acestor produse, cred că avem nevoie de o soluție practică care să poată fi, uh, care să poate să fie, uh, să poate să fie pusă în aplicare. Este cel mai important element pentru noi. Vă mulțumesc, domnul Fedel, la recomandări. Vă mulțumesc. Sunt cu totul de acord cu cele spuse de doamna Müller dacă este să ne uităm la acest raport, în forma sa actuală, mi se pare că el merge prea departe. Comisia s-a bazat pe datele științifice existente, a făcut o propunere foarte bună și mă bucură faptul că și uh, social, socialdemocrații își doresc o interdicție temporară. Și noi considerăm că animalele sunt amenințate și că au de suferit, însă Uh, este posibil ca orice nouă tehnologie, ca această uh, tehnică să evolueze mai departe și nu putem uh, ști ce se va întâmpla pe viitor, pentru că, de exemplu, Leonardo da Vinci și-a dorit să lucreze la aparate de zbor, însă i s-a spus că dacă, dacă i s-ar fi spus că nu este interzis să cercetezi în acest domeniu, ce s-ar fi întâmplat? Trebuie să avem onestitatea intelectuală și să uh, recunoaștem că poate va trebui să revenim acestui, asupra acestui subiect în viitor. Uh, poate tehnica clonării va fi mai puțin uh, mai puțin problematică pe viitor, deci suntem de acord cu propunerea făcută de Comisie în acest punct de vedere. Considerăm de asemenea că și din punctul de vedere al speciilor de animale s-a mers prea departe. Propunerea Comisiei era mult mai echilibrată, era vorba doar de animalele folosite pentru, pentru a, crescute pentru a obține alimente și ne întrebăm în ceea ce privește materialul uh, reproductiv, dacă știm cât de mult asemenea material există în Europa provenit din țări unde se folosește ace- această tehnică. După cum a spus doamna Müller, nu există nicio trasabilitate în statele respective și cred că ar trebui să inter- interzicem toate importurile din statele respective. Deci trebuie să fim sinceri și să nu stârnim pur și simplu temeri față de noile tehnici în domeniul alimentar. Tocmai când vine vorba de trasabilitate, Trebuie să înțelegem că există foarte mult uh, material uh, reproductiv folosit în uh, producția de lapte. Foarte multe din vacile producătoare de lapte sunt urmași ale unor animale, descendente ale unor animale clonate, deci trebuie să înțelegem care sunt consecințele noastre, acțiunilor noastre. Domnul Eca are Raportorii din umbră, în primul rând. Vă mulțumesc. Aș dori să mulțumesc și raportorilor din umbră uh, pentru acest raport foarte informativ. În general, putem saluta această propunere pentru că știm că peste tot în Europa domnește acest sentiment de frică, dacă este unul întemeiat sau nu, nu contează, însă trebuie să acceptăm dorința consumatorilor care nu își doresc uh, în farfurii produse care provin de la animale clonate. Și cred că acest lucru reiese foarte bine în, uh, în acest raport. După cum a spus însă pe de altă parte antevorbitorul meu, ce mă deranjează puțin este faptul că nu suntem suficient de deschiși față de viitor. Dumnealui s-a referit la Leonardo da Vinci și aparate de zbor. Ei bine, aparatele de zbor nu sunt uh, ființe cu simțuri. Noi discutăm aici despre animale și avem o responsabilitate mult mai mare uh, din acest punct de vedere. Cam atât am dorit să spun și sper că prin această propunere vom face ceva înspre binele consumatorilor și animalelor. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul Bove. Oui, monsieur le président, euh, merci de me donner... Mulțumesc, domnule președinte, că mi-ați dat cuvântul. În primul rând, aș dori să-i mulțumesc doamnei Sommer și doamnei Moi pentru munca excelentă. Cred că toate eforturile lor asupra acestui subiect trebuie recunoscute. Într-adevăr, se iau în considerare cererile cetățenilor europeni. Cred că Parlamentul European ar trebui să se inspire din acest raport. Acest text are dreptate să dorească să înlocuiască o directivă cu un regulament. Are dreptate că nu a căzut în, în uh, capcana pe care ne-a pregătit-o Comisia cu două texte diferite. Așadar, cu privire la formă, cred că este pozitiv. Cu privire la fond, următoarele de spus. S-au luat în considerare principalele elemente. Pe de o parte s-a vorbit despre bunăstarea animalelor, bio, despre biodiversitate și aceasta a fost subliniată în mod foarte clar. Și există, bineînțeles, consecința că toate aceste lucruri ar putea aduce la probleme legate de brevete însă mai apare încă o problemă legată de utilizarea hormonilor și de toate tehnicile utilizate conexe. Apoi, în ceea ce privește importurile de descendenți ai animalelor clonate, eu cred că este important pentru importator să prezinte dovezile. Nu comisia este cea care trebuie să uh, pună reguli, trebuie ca importatorii să se ocupe de trasabilitate. Contrar a ceea ce a spus colegul meu adineauri, consider că chestiunea legată de comerț este absolut legată de este sub chestiunea legată de sănătatea animalelor și unor trebuie limitat comerțul dacă acesta merge împotriva interesului colectiv al populației. Așadar, demersul acesta este foarte pozitiv, trebuie să meargă în aceeași direcție și le felicit pe raportoare pentru munca lor. Pan poseł Bart Stas. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Sunt cu totul de acord cu cele spuse de Jose Bove. Acest raport este unul excelent și aș dori să mulțumesc ambelor raportare pentru el. Verzi. Sunt de acord cu abordarea aleasă de raportare. Este foarte bine că am uh, ales un alt temei juridic și că um, vom avea un regulament în locul celor două directive. Conținutul raportului este unul echilibrat, răspunzând în, uh, preocupărilor cetățenilor uh, față de securitatea alimentară. Aș dori să știu care este părerea Comisiei Europene față de această abordare, pentru că știm foarte bine cât de care a fost rolul Comisiei Europene în acest dosar. Să nu uităm că discutăm despre uh, alimentele noi din anul 2008 și nu credem că Parlamentul a fost uh, luat în serios până acum de către Comisia Europeană. Uh, comisul de, uh, domnul comisar Borș a cedat în fața presiunilor uh, comisarului de Hucht și raportorii Parlamentului European uh, cred că au îmbunătățit propunerea Comisiei Europene. Vă mulțumesc! Faptul că vorbim cu uh, unison aici la Comisia Envi a Parlamentului European este un fapt uh, uh, remarcabil și cred că astfel răspunde și așteptărilor cetățenilor europeni. Marco Afronte nu este prezent. Și are acum cuvântul doamna uh, uh, Schreier pentru un minut și jumătate. Vă mulțumesc, domnule președinte. Prim, primul uh, ministru uh, al țărilor de jos a fost fotografiat în China cu lângă uh, porci uh, clonați. Este o uh, realitate. Și mă adresez uh, doamnei uh, Sommer cu câteva întrebări critice. Cred că putem transforma în realitate propunerile noastre și, în al doilea rând, mă întreb dacă nu vom rămâne în urmă din, uh, pe plan internațional. Apoi, etichetarea uh, materialului germinativ care provine din uh, țări terțe. Ce va însemna acest lucru, mai ales pentru sectorul produselor lactate? Și apoi, nu trebuie să pierdem din vedere negocierile pentru încheierea TTIP discutăm, sau discutăm despre dorințele consumatorilor și sunt de acord că acestea sunt importante. Însă, realitatea nu este oare că un număr de produse procesate în Europa folosește material care provine de la uh, animale clonate. Mulțumesc, domnul Sera. Merci, Monsieur le Président. D'un côté, l'immense majorité des Mulțumesc, domnule președinte cei mai mulți agricultori din um, Europa se opun clonării. Pe de altă parte, agricultura în Europa se confruntă cu uh, foarte multe crize pe care nu le ajută cu nimic legislația actuală. Uh, așadar, de ce, domnule președinte, să discutăm atât de mult asupra unui regulament uh, asupra căruia există deja un consens? Să interzicem um, clonarea și derivatele, produsele derivate pentru totdeauna de ce nu facem asta? Mulți știu de ce, dar puțin își asumă acest răspuns. Asta pentru că ar trebui încă o dată să armonizăm legislația europeană cu cea americană în detrimentul legislației europene pentru a nu avea un obstacol suplimentar în negocierile europene. Stimați aleși, stimați colegi, dacă continuați să fiți tratați ca niște elevi docili, dacă continuați să lăsați ca Uniunea Europeană să impună practici pe care nu le vor cetățenii, atunci niciun cetățean nu va mai dori Uniunea Europeană. Mulțumesc! Ani poseu Costinger. Doamna Costinger. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc în mod special uh, raportoarelor pentru munca lor excelentă Cred că audierea cu experți pe care am organizat-o a reprezentat o bază de lucru foarte bună pentru noi, pentru că am înțeles cât de dificile sunt problemele care țin de trasabilitate. O clonă este identică cu, cu originalul și este greu să găsești testele necesare pentru a stabili diferențele. Nu avem nevoie de clone în Europa, avem metode tradiționale de creștere animalelor care uh, sunt, uh, s-au bucurat de succes pe plan internațional și cred că trebuie să garantăm o interdicție uh, unitară pe plan european. Trebuie să depășim fărâmițarea națională care există în continuare în anumite, uh, în anumite domenii și vedem că deseori se dă vina pe Uniunea Europeană. Ei bine, în acest uh, punct este deosebit de important să avem o abordare unitară și în ceea ce privește cerințele privind trasabilitatea, Uh, Comisia Europeană a propus un uh, act delegat care este foarte problematic prin mai multe cerințe, printr-o birocrație suplimentară, nu vom reuși să rezolvăm această problemă, deci propunerea Comisiei Europene nu mi se pare una foarte bună din acest punct de vedere. Regulile care țin apoi de etichetare, uh, cred că Europa trebuie să-și uh, păstreze credibilitatea în ceea ce privește calitatea uh, produselor alimentare europene și doar dacă nu vom uh, avea aceste animale clonate, vom putea să păstrăm această credibilitate. Domnul Heusling, cred că trebuie să le felicit pe cele două raportoare pentru că există un consens mare între noi în legătură cu acest subiect. În același timp, trebuie să spunem că nu este vorba doar de o metodă de creștere animalelor care este controversată, ci există și o problemă etică. Cred că din motive care țin de, de protecția animalelor, clonarea ar trebui să fie interzisă în Europa. Pentru că foarte multe animale clonate uh, nu pot trăi sau trăiesc cu anomalii. Deci clonarea nu este, nicio, nu este o tehnică extraordinară, ci duce la suferință pentru animale. Și aș dori să vă atrag atenția și asupra unui alt aspect. Dacă am permite, am permite clonarea în uh, Europa, nu mm, am permite, de fapt, uh, distrugerea crescă, crescătorilor de animale uh, de mici dimensiuni am, trebuie să uităm că va trebui să ne gândim și la situația monopolurilor pe care le-am creat, la situația brevetelor care ar fi înregistrate și nu cred că avem nevoie de toate aceste probleme, așa cum a spus și doamna Köstinger. Etichetarea uh, este cel mai interesant uh, aspect, etichetarea produselor provenite de la animalele de a doua generație, descendenți. Eu cred că vom reuși să găsim o soluție și până la urmă, ceea ce ne spune Comisia înseamnă cedarea în fața intereselor lobiștilor uh, din Statele Unite ale Americii. Haideți să fim sinceri, este vorba de uh, TTIP și cred că va trebui să spunem foarte clar că dacă noi europenii nu ne dorim această tehnică, trebuie, să, trebuie ca dorințele noastre să fie uh, respectate sunt convins că uh, vom reuși să găsim o soluție și în legătură cu etichetarea. Doamna Müller. Pani poseł Melior, przepraszam, sorry. Doamna Melior are cuvântul, îmi cer scuze. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mulțumesc și eu raportoarelor, mai ales pentru că au ținut cont în principal de interesele consumatoarelor și consumatorilor din Europa. Interdicția clonării în Europa cred că este acceptată de toate grupurile politice. Însă ar trebui să discutăm în mod deschis de aceste probleme, pentru că dacă nu, ne-am preface că am reușit să reglementăm toate aspectele prin acest regulament. Și eu am două probleme pe care le, le, le voi numi foarte clar. În ceea ce privește descendența, nu există standarde globale, deci trebuie să vedem dacă uh, este vorba de prima, a doua, a treia, a patra uh, generație de descendenți uh, a unor animale clonate și apoi un alt punct foarte dificil se referă la utilizarea produselor care provin de la animale clonate. Aici sunt relevante foarte multe aspecte comerciale de funcționarea pieței uh, unice și nu cred că va fi suficient să adoptăm acest regulament pentru a interzice clonarea în totalitate în uh, Europa, ci va trebui să ne gândim și la alte aspecte. Și apoi uh, mai există și acest aspect al problemelor etice și m-aș bucura dacă am găsit o reglementare prin care să uh, interzicem în mod clar clonarea, cel puțin pentru următorii șase ani. Vă mulțumesc. Care cuvântul domnul Angiu? Oui, merci, monsieur le président. Je voudrais à, à mon tour euh... Mulțumesc, domnule președinte, și eu aș vrea să mulțumesc raportoarelor pentru calitatea eforturilor uh, muncii pe care au făcut-o. Și mie mi se pare important faptul că trecem de la directivă la regulament. Evident că susțin uh, textele care ne-au fost înaintate, dar uh, cred că trebuie să fie mai precise și ca proiectul de regulament să fie uh, lărgit cu problema trasabilității materialelor germinative și a um, etichetării produselor de la descendenții tuturor, de la descendenții primei generații. Acest lucru mi se pare un lucru necesar și realist. Pan poseł Lize, bardzo proszę. Domnul Liza. He's absent? Yes. Pan, pani poseł Ris. Domnul Ris. Également, comme les orateurs précédents, à remercier nos deux co-rapportrices Mulțumesc, domnule președinte. Aici avem, deci, câteva aspecte foarte sensibile din punctul de vedere al Uniunii Europene, ca să nu spun chiar chestiuni explozive, deci raportoarele sunt foarte curajoase. Eurobarometrul după Eurobarometru confirmă această constatare cu privire la adiunea cetățenilor vis-a-vis -vis de bunăstarea animalelor și suferința animalelor. Clonarea nu este fezabilă la ora actuală în Uniunea Europeană și noi reprezentăm Uniunea Europeană, deci eu aș dori să subliniez faptul că am această opinie pentru ziua de astăzi, însă nu știu cum, va fi, cum vor sta lucrurile mâine. Și mulțumesc domnului Ayuso că a subliniat chestiunile legate de bunăstare a animalelor. De asemenea, aș dori să le mulțumesc doamnei Zomer și comisiei. Îi mulțumesc că, că a exclus cercetarea din, acest, din domeniul de aplicare acestui regulament. Eu nu mă refer la omul pe lună sau la avion. Sper că într-o zi, totuși, vom, vom dispune de tehnici de clonare care nu vor avea aceste efecte negative la care ne referim astăzi. Însă, doamna Sommer în 2013 a spus să uh, interzică totul și mai ales descendenții. Poziția sa de acum doi ani era mai puțin radicală. Ea propunea interzicerea tehnicii și a organismelor clonate, însă nu și a descendenților și atunci propunea doar tehnici de, de trasabilitate. Sunt curios care ce a determinat schimbarea ei de opinie. Apoi, a doua întrebare este pentru comisie. Și vizează tocmai această chestiune esențială pentru noi, trasabilitatea. Închei, domnule președinte, însă este o întrebare foarte importantă și dificil să fiu succintă. Vreau să întreb comisia de ce face pași înapoi cu privire la propunerea sa din 2010 vis-a-vis -vis de chestiunea trasabilității. La ora actuală nu este prezentă în propunerea sa. N-am să mai continui pentru că văd că vreți să loviți cu ciocanașul. Mulțumesc foarte mult, doamna Ris. Domnul Liza. Ia, danke, Herr Vorsitzender. Vă mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze pentru că a trebuit să scurt sala. Aș dori să mulțumesc celor două raportoare pentru proiectul de raport și prezentarea foarte clară din, de astăzi. S-au spus deja multe. Eu aș dori să mai adaug două aspecte. În primul rând, după cum a descris foarte clar Renate Zomar, există în continuare Uh, probleme mari ridicate de tehnica clonării, care aduc cu sine suferințe și boli pentru animale și există două posibilități de evoluții pe viitor. Fie situația rămâne neschimbată, ceea ce uh, înseamnă că ne vom confrunta în continuare cu o mare problemă etică, fie lucrurile se vor îmbunătăți în următorii 10 ani, însă Chiar și în această situație mai avem un motiv întemeiat pentru a nu fi de acord cu această tehnică, pentru că tot ceea ce funcționează fără probleme la animale este, funcțion- este folosit apoi pentru oameni. Deci există foarte mulți uh, oameni care consideră că tehnica clonării nu este suficient de matură pentru a fi folosită la, pentru oameni. Dacă îmi permite uh, clonari în masă și Asta înseamnă că această tehnică ar fi îmbunătățită atât de mult încât ar permite la un moment dat clonarea oamenilor. Deci și din acest punct de vedere este important să avem o atitudine foarte restrictivă, chiar, uh, chiar dacă nu ar mai exista motive temenice din punct de vedere agricol. Și apoi o altă remarcă, Renate Zomer a amintit Consiliul, care este divizat uh, într-adevăr și Uh, însă nu ar trebui să uităm că cel mai mare stat membru din Consiliu cere deja o interdicție a clonării. Sunt glezos. Ο άνθρωπος... Domnul uh, Glezos are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Deseori ființele umane se percep ca fiind separate de întreaga creație și ca ar fi stăpânul, stăpânii celorlaltor uh, creaturi, cred că trebuie să ne înțelegem limitele. Am creat anumite lucruri astfel încât uh, o, uh, găinile să producă mai multă carne și mai multă ouă decât ar face o uh, în mod natural. Vacile, prin, uh, uh, în urma selecției naturale, uh, ne furnizează mai mult lapte decât ar face-o pentru a-și hrăni proprii viței. Cred că ar trebui să introducem o interdicție pentru toate speciile. Există într-adevăr un, o dimensiune specială pentru cercetare, însă chiar și aici ar trebui să impunem anumite restricții care să uh, oblige cercetătorii să țină, să respecte și să evite suferințele animalelor. Când vine vorba de creșterea animalelor, de agricultori, materialul germinativ este important. Hallani, hogy a raportőrök mennyire egyértelmű. Domnul Balcsó. M-a bucurat să le aud pe cele două raportoare și să aud ca o poziție comună față de acest subiect. Cu toate acestea, eu, sunt, eu am o atitudine sceptică față de uh, efectul acestei propuneri legislative. Interdicția naturală a, a plantelor clonate a fost un pas important și în noiembrie, în urma muncii Uh, excelente a raportorilor, am adoptat un proiect legislativ foarte bun. După care, în decembrie, Comisia, în urma consultărilor purtate cu Consiliul, a operat modificări uh, importante la această propunere legislativă în urma insistențelor uh, Consiliului eu sunt un nou membru al Parlamentului European, înțeleg că asemenea negocieri pot fi deosebit de dificile și Însă cu toate acestea mi se pare un pas înapoi, ceea ce a fost reflectat și de votul din plenară. Eu mi-aș dori ca ambele comisii, atât ENVI cât și AGRI, să reprezintă interesele consumatorilor. Putem obține o propunere legislativă bună doar dacă Consiliul va da înapoi și va accepta uh, diferitele elemente uh, importante pentru Parlamentul European. Deci este important să ne definim foarte clar poziția noastră. Domnul Agnew. Chairman, thank you. Uh, with this subject of cloning... Vă mulțumesc. Pe acest subiect al clonării trebuie să nu uităm că probabil clonarea nu va deveni niciodată foarte populară, pentru că se presupune prin ea că s-a ajuns la maximum și că nu va mai putea fi îmbunătățită. Însă, din totdeauna noi am încercat să îmbunătățim materialul genetic al a animalelor de fermă și dacă o să apară cineva care crede că a ajuns la cea mai bună variantă, va veni altcineva care să considere că a găsit o soluție mai bună decât acea clonă. Deci, practic, acea clonă nu va mai avea nicio valoare. Deci eu nu cred că va deveni foarte populară clonarea din cauza problemelor asociate, de exemplu, rata mortalității. Orice avantaj comercial este uh, compensat pe această rată mare a mortalității. Aș vrea să-i rog pe cei din fața mea să nu mai vorbească, vă rog. Evident că există și un aspect pozitiv. Imaginați-vă un scenariu. Apare o molimă în rândul uh, bovinelor Uh, care uh, trece din um, Orient în Occident foarte rapid. Undeva în um, Orient, uh, în Orientul îndepărtat, există un animal rezistent la această molimă și se poate folosi clonarea pentru a îl înmulți. Deci să nu uităm niciodată că poate exista un aspect pozitiv. Un lucru cu adevărat îngrijorător însă este că se dorește un regulament acum rapid și va apea o, va avea loc o reacție în Marea Britanie pentru că ne vom întreba dacă toate statele membre vor putea să asigure trasabilitatea în întreg lanțul alimentar. Cred că, ca o Mare Britanie independentă, ă, noi trebuie să ținem cont de acest lucru și anume faptul că ă, consumatorii pot să hotărască dacă supermarketurile noastre nu vor să importe carne ă, de la animale clonate din SUA. Mulțumesc! Aș vrea să vă spun că există un grup de agricultori din Bavaria care au fost invitați de doamna Müller. Bine ați venit! Vă mulțumim pentru că ați venit astăzi. Hoibuș, Domnul Hoibuș. Aș vrea să îmi exprim sprijinul pentru ce a spus, au spus raportorii. Am înțeles foarte mult că există probleme cu privire la faptul că nu vom putea să asigurăm etichetarea corect. Dar oricum, noi ce trebuie să facem în politică este să uh, răspundem la îngrijorările consumatorilor și asta am făcut noi în acest raport. Uh, deci acum trebuie și să ne gândim la cum putem să punem în aplicare etichetarea. În 2010, Parlamentul a introdus deja o interdicție cu privire la importurile descendenților de animale clonate. Deci, practic, nu este un subiect nou și ne-am gândit deja la această temă. De exemplu, avem um, o um, interdicție cu privire la anumite tipuri de lemn și este foarte dificil să ne dăm seama uh, ce, ce fel de lemn provine de unde, dar s-a reușit acest lucru prin documentare și trasabilitate. Deci acum, dacă noi avem această convingere politică și anume că clonarea trebuie să fie interzisă, atunci uh, dacă hotărâm să o urmăm și încercăm să o punem în aplicare corect, Uh, va trebui să facem acest lucru, pentru că altfel uh, nu ne vom uh, reprezenta populația corect. Și atunci când auzim că mulți spun că în cazul TTIP vom reuși să ne respectăm standardele um, și totuși aud și că la clonare se vor face excepții, nu vine să cred. Mulțumesc. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, und herzlichen Dank an Mulțumesc uh, și mulțumesc colegei uh, Renate Zomer și doamnei Moi pentru această prezentare. Uh, cred că toată lumea este de acord. Și eu am fost crescător de animale și uh, înțeleg care este subiectul. Nu înțeleg, nu înțeleg pe cei care încearcă să cloneze um, animalele pentru că există deja embriotransferul care este un um, lucru deja foarte bun și util, deci de clonare chiar nu avem nevoie. EFSA scrie că la bovine între 85% uh, și 94%, iar la porcine numai 94% din embri, chiar 94% din embrioni uh, mor uh, din embrionii clănați mor imediat după naștere. Deci, practic, înțeleg de ce ar trebui să facem această interdicție și cred că pur și simplu clonarea n-ar trebui să existe în Europa. Mulțumesc! Dziękuję, pan poseł Hajtoma. Mulțumesc, domnul Haitema. Mulțumesc. Nu am să repet ceea ce a spus deja grupul meu, dar aș vrea să vă atrag atenția și să lansez un avertisment împotriva uh, încercării de a pune totul în raport, pentru că pe hârtie va fi frumos, dar trebuie să fie practic și fezabil. De exemplu, dacă se folosește spermă de la un taur, taur și um, se folosește la o vacă pentru reproducere, iar apoi se mulge această vacă, uh, vă dați seama că va, uh, practic uh, descendentul va fi al unui taur clonat uh, și laptele va fi de la cineva, um, de la o vacă care nu este clonată, dar se va amesteca cu lapte de la vaci clonate, poate. Deci cum putem să uh, prevedem acest lucru, cum putem să facem să nu se întâmple acest lucru și cum putem asigura trasabilitatea. Nu vrem să creăm o povară excesivă în sectorul agricol prin um, legislație inutilă. Mulțumesc! Am încheiat discuția. Acum aș vrea să îi invit pe reprezentanții comisiei, domnul Michael Fluer, uh, să ia cuvântul. Flue. Domnul Flue. Domnul director Michael Flue. Thank you, Chair. Um, have listened with interest to the, uh... Mulțumesc. Am ascultat cu interes marele număr de comentarii. În primul rând, aș vrea să spun că suntem de acord cu toții cu privire la necesitatea interzicerii, tehni- interzicerii tehnicii de clonare și desfacerii pe piața alimentelor provenite de la animale clonate, deci practic Comisia și Parlamentul sunt de acord. Există anume divergențe în ceea ce privește domeniul de aplicare al interdicției sugerat acum de Parlament și care deviază de la propunerea inițială a Comisiei. În primul rând, se extinde și la alte animale. În propunerea Comisiei, s-a considerat să avem pe listă animalele la care tehnica este o tehnică realistă și, econom- și viabilă din punct de vedere economic. Dacă vorbiți acum despre pești și, pește și păsări și alte specii, să știți că în aceste domenii tehnica nu este viabilă din punct de vedere economic deci noi nu am luat-o în considerare în propunerea uh, comisiei. De asemenea, în propunerea noastră nu am inclus o interdicție cu privire la spermă și ovocite de la animalele clonate. Asta pentru că am considerat că o asemenea interdicție la import ar exclude um, uh, crescătorii de animale din anumite piețe de animale de elită. Cu privire la întrebarea care vizează extinderea domeniului de aplicare al interdicției și asupra descendenților și alimentelor provenite de la descendenții de animale clonate, să nu uităm că descendenții nu mai sunt clone. Este vorba despre animale care sunt uh, obținute prin înmulțire convențională. De exemplu, se prelevează sperma de la tauri, care se folosește apoi pentru producerea unui nou descendent printr-o tehnică tradițională, mă rog, inseminare artificială, mai mult sau mai puțin tradițională, e adevărat, dar oricum este, um, se folosește un ovocit convențional. În plus, am considerat că la această um, uh, um, discuție cu privire la descendenți nu intră neapărat ideea bunăstării animale pe care noi o um, sprijinim în discuția despre clonare. Așadar, în propunerea noastră, am considerat și că interdicția cu privire la descendenții animalelor clonate Uh, este greu de justificat prin argumente care țin de protecția consumatorului. De asemenea, am auzit de mai multe ori astăzi referințe la Eurobarometrul din 2008 și 2010 și suntem de acord că opinia publică este împotriva acestei tehnici aceasta din motive etice și care țin de bunăstarea animalelor. Însă, interpretând aceste rezultate ale Eurobarometrului, tragem concluzia și că consumatorul nu este foarte bine informat cu privire la natura tehnicii și implicațiile tehnicii uh, asupra generațiilor care o vin după generația clonată. Mai mulți eurodeputați au vorbit despre problema trasabilității și etichetării. Comisia a înaintat această propunere și la acea vreme încă se discuta acest subiect. În, în procedura noastră internă Uh, problema etichetării nu a trecut de testul de proporționalitate pentru că am considerat că etichetarea generațiilor care urmează după generația clonată ar fi prea complexă și ar duce la costuri prea mari. În prezent desfășurăm un studiu la Direcția Generală pentru Agricultură care se concentrează pe acest subiect. Acestea ar fi um, principalele declarații inițiale ale Comisiei cu privire la declarațiile eurodeputaților. Aș vrea să dau cuvântul reprezentantului Serviciului Juridic, care urmează să ne dea mai multe detalii cu privire la aspectele juridice. Vă mulțumesc! Credeți-ne că am căutat peste tot în tratat um, elementele de care am avut nevoie ca să răspundem la cererile Parlamentului, ca să găsim un temei juridic. Nu uitați că Uniunea Europeană nu poate să le facă pe toate. Avem nevoie de un temei juridic dacă vrem să luăm măsuri. Pe scurt, cu privire la abordarea raportorilor și anume că putem a, să folosim această propunere combinată și să includem în ea descendenții a, ă, clonelor, ă, bazându-ne pe articolul 43, a, ă, noi nu considerăm că este posibil. Interdicția clonării și mai ales cu privire la sperma obținută de la clone uh, nu poate fi considerată ca un element care asigură dezvoltarea rațională a producției agricole sau uh, nu se poate considera că îmbunătățește producția agricolă prin promovarea tehnicilor inovatoare. Pentru că asta spune temeiul juridic. Motivul pentru care vreți să interziceți acest lucru este strict etic și care ține de consumatori. Ne pare rău, dar uh, convingerile etice ale consumatorilor nu fac obiectul politicii agricole comune conform tratatului. regulile care au de-a face cu convingerile strict etice ale consumatorilor nu pot așadar să se bazeze pe articolul 43, deci ne pare foarte rău, dar în această situație singura posibilitate este să trecem la articolul 352, clauza de flexibilitate. De aceea a trebuit să împărțim propunerea în două. Noi suntem foarte dispuși să căutăm soluții, dar trebuie să respectăm limitele puterilor pe care le primim conform tratatului. Mulțumesc! Mulțumesc! Am înțeles că nu mai există întrebări. Atunci uh, să conchidem și aș vrea să dau din nou cuvântul coraportorilor pentru remarcile de final. Proșe, pierșa pani Moi, tak? Las, proșe pani Moi. Doamna Moi? Îmi cer scuze, doamna Zomer mai întâi. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doresc să mulțumesc din inimă și colegilor și colegilor pentru contribuțiile lor. Există, se pare, un consens larg față de propunerea noastră și, într-adevăr, așa cum au spus și mulți colegi, nu avem nevoie de clonare. Sunt absolut suficiente metodele tradiționale pentru a crește, pentru a produce uh, animale. Tocmai de aceea, mm, stimate serviciul juridic al Comisiei, părerea dumneavoastră nu prea este de înțeles. progresul din, uh, agri, uh, din agricultură ar fi amenințat de o interdicție a clonării în Uniunea Europeană? Nu cred că, este, că putem fi de acord. Este clar pe această tehnică până acum nu prea funcționează și este clar că putem înregistra progrese mult mai bune prin metode tradiționale. De altfel, un obiectiv al politicii agricole comune, lucru pe care precizăm în raportul nostru comun, este de a ține cont de dorințele consumatorilor. Drept urmare, nu pot nu prea pot înțelege afirmația uh, reprezentantei serviciului uh, juridic din Comisia, din Comisia Europeană. În Germania se spune că dacă ai trei juriști, ai patru păreri um, și cred că există trei uh, precedente din punctul de vedere al combinării a două uh, dosare, deci nu este vorba de un lucru absolut nou și este uh, posibil din punct de vedere juridic. Parlamentul European consideră că preocupările etice ale consumatorilor sunt importante și că trebuie să le răspundem. Am făcut acest lucru din punctul de vedere al uh, protecției al, al garan- garantării bunăstării animalelor și din punctul de vedere al perspectivei folosirii acestei uh, tehnici pentru clonarea oamenilor la un moment dat. Eu cunosc destul de bine toate aceste uh, tehnici folosite pentru reproducerea uh, animalelor, tehnici care în momentul în care au fost suficient de mature au fost folosite și la oameni. Deci ne putem aștepta că, ca tehnica clonării la un moment dat să fie folosită și pentru oameni. Nu mai suntem în etapele de început ale clonării pe plan global. Este o tehnică care uh, s-a stabilit în foarte multe părți ale lumii, chiar dacă nu, mai, nu funcționează atât de bine și acesta este momentul, uh, motivul pentru care am considerat că avem nevoie de o poziție foarte strictă și că trebuie să ne grăbim, mai ales și în perspectiva negocierilor TTIP. Au fost adresate câteva întrebări referitoare la TTIP. Ce se întâmplă cu TTIP? Păi, tocmai de aceea avem nevoie de o reglementare cât mai strictă, astfel încât în TTIP să, prin TTIP să nu avem alte prevederi uh, de reglementare. Uniunea Europeană are dreptul de a afirma că nu își dorește această tehnică. Este o atitudine pe care o avem uh, și în relațiile cu alte state, când vine vorba de alte produse spunem pur și simplu că nu ne dorim anumite produse. Produsele care sunt importate în Europa trebuie să respecte standardele europene. Nu este o situație deloc neobișnuită și în contextul TTIP trebuie să fim siguri că clonarea pe cât posibil va fi exclusă din Uniunea Europeană, pentru că pur și simplu ne dorim aceste produse. A fost amintit faptul că trasabilitatea ar fi foarte complicată, uh, foarte costisitoare, până la ce generație ar trebui să mergem și cum ar trebui să funcționeze lucrurile. bine, eu sunt convinsă că poate funcționa. Totul ține de voință și importatorii au o responsabilitate din acest punct de vedere. Într-adevăr, nu există uh, norme internaționale Uh, privind uh, înregistrarea tuturor acestor informații, însă de ce să nu profităm de această ocazie pentru a face o propunere în acest sens? Deci este întotdeauna foarte bine să faci primul pas și uh, noi vom fi cei care stabilim toate aceste detalii. Cine are interesul apoi să exporte în Uniunea Europeană va trebui să respecte regulile pe care le-am stabilit noi. Nu dorim să interzicem cercetarea și mă adresez acum uh, colegilor care au spus câteva cuvinte în această direcție, uh, cercetarea privind uh, soiurile, speciile rezistente la diferite boli va fi, va fi permisă în continuare și pentru a asigura supraviețuirea unor specii pe cale de dispariție. Apoi, ce se întâmplă cu um, dezavantajele competitive, un alt aspect amintit în această discuție, dar și de către Comisia Europeană. Într-adevăr, marile corporații, marile firme, ne spun că ar fi dezavantajat apoi uh, în Europa, că ar fi irresponsabil să interzicem uh, clonarea și importurile de material seminal care provine de la animale clonate. Nu cred, nu cred că există vreo problemă din acest punct de vedere. Putem să păstrăm în continuare uh, metodele tradiționale de, de reproducere și de creștere a animalelor, care vor permite tuturor acestor companii să rămână competitive și cred că Uh, Uniunea Europeană este o uniune a valorilor, așa cum se spune în tratatul de la Lisabona și este foarte bine ca Uniunea Europeană să-și respecte aceste valori, să le promoveze înspre uh, exterior. Pentru noi este important să ne respectăm aceste valori, chiar dacă este vorba doar de valori etice și nu trebuie să dăm înapoi în fața fenomenului uh, globalizării și în contextul încheierii unui număr tot mai mare de acorduri de liber schimb cu state terțe. Doresc să vă mulțumesc tuturor și aș, dori să vă cer să dăm dovadă de unitate cât mai puternică în fața Consiliului. Mulțumesc. Un mic comentariu aici. Reprezentanții serviciului juridic de la Comisia au, au vorbit despre un alt articol din tratat la care putem face referință. Deci nu exclude posibilitatea dumneavoastră, ci pur și simplu a indicat un alt articol. Doamna Moi, acum are cuvântul. Doamna Moi, așadar. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să răspund unea dintre opiniile prezentate de către doamna Aguilera. Ați vorbit despre EFSA. Ați sugerat că ei se preocupă de evaluările științifice. În primul rând, da, spuneți acest lucru, dar cum interpretați toate declarațiile și afirmațiile EFSA? Dacă le-ați fi citit, ați fi putut vedea că EFSA strânge informații, orice informație relevantă. De exemplu, în 2010, ei au prezentat un aviz pe baza a două studii științifice care au fost făcute pe șobolani. Deci șobolani au fost uh, hrăniți cu produse clonate timp de 10 săptămâni. Atât a durat uh, studiul respectiv. Atât a fost cercetarea. Mai sunt și alte studii. Studii făcute pe iepuri, de exemplu și pe alte specii de animale care au fost utilizate în cadrul experimentelor și perioada de cercetare a fost de 20 de luni în aceste cazuri. Cine poate să garanteze că de-a lungul anilor nu se va ajunge la efecte cumulative? Să nu uităm că boala vaccine bune, în cazul bolii vaccine bune, perioada pentru dezvoltare este de 15 ani Cred că aici problema este a cui responsabilitatea este să identifice toate aceste elemente. Industria și marile întreprinderi, bineînțeles, nu vor crede că ar trebui să fie ținute în așteptare timp de 15 ani ca să vedem dacă într-adevăr efectele apar pe termen lung. Trebuie să ne gândim aici atât la sănătatea animalelor cât și la sănătatea ființelor umane. Eurobarometrul măsoară el ceva. Cred că oamenii obișnuiți, oamenii care nu sunt experți, sunt oripilați de posibilitatea că ar putea să mănânce produse care provin de la animale clonate. Sunt cu atât mai speriați cu cât uh, ar putea ști că pot apărea efecte secundare la nivel genetic în organismele lor. Se pot ajunge la tot felul de defecte congenitale și oamenii sunt cu atât mai oripilați. Vă mulțumesc. Președintele, vă mulțumesc și eu aș dori să le mulțumesc tuturor persoanelor implicate, să le, mulțume, să le mulțumesc coraportoarelor, să le felicit și să-i felicit și pe raportorii din umbră. Munca depusă a fost uh, foarte dificilă, foarte mare. Termenul pentru amendamente este 24 aprilie, până la ora 12, pe 24 aprilie. Amendamentele vor fi considerate pe 26 mai. Votul în Comisia Comună va fi pe 17 iunie, iar uh, apoi vom vedea când se va organiza un vot și în plenară. Vă mulțumesc încă o dată. Mai avem un minut la dispoziție. Domnul Glezos a cerut cuvântul timp de un minut. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Nici măcar nu voi avea nevoie de un minut. Am avut această dezbatere cu privire la clonare. Și eu doream doar să spun câteva lucruri despre Parlamentul grec. Parlamentul grec a spus că nu este mulțumit de felul în care am fost tratați noi Greci de către Uniunea Europeană. Președintele, e bine, nu am niciun comentariu aici. Vă urez tuturor o călătorie plăcută înapoi acasă și aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru că ați participat la această întâlnire și să le mulțumesc tuturor care au lucrat la acest raport. Vă mulțumesc!